plăcere și un privilegiu pentru mine să pot să urez bun venit aici domnului secretar de stat al Uniunii Europene la Guvernul Spaniei, domnul Diego López Garrido. Sunt sigur că toți colegii din Parlament uh, îl consideră, uh, îl, îl cunosc foarte bine, pentru că l-au văzut de multe ori la sesiunile de la Strasburg. Vă urăm bun venit cu mare plăcere astăzi, domnule secretar de stat, și așteptăm să ne împărtășiți viziunea și ambițiile dumneavoastră despre un număr de dosare cruciale la care lucrăm în momentul de față. Sper că veți putea să ne spuneți și ceva despre planurile privind strategia UE 2020, pentru că există o reuniune la nivel înalt uh, în aprilie și una în iunie și, de asemenea, discutam cu domnul profesor Monti, care este uh, însărcinat în uh, acest domeniu. Și vreau să informez pe colegi că pe 7 aprilie va fi o sesiune specială, a, a, sesiune plenară specială pentru a raporta asupra acestor subiecte. Și veștile proaste, veste proastă este că vom lucra de dimineața și până seara. Vreau să vă avertizez dinainte. Am să-i dau domnului Lopez Garrido cuvântul, îl invit să ne vorbească și apoi va fi aici pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc, stimați eurodeputați, Uh, din Comisia IMCO. În acest semestru, Spania are președinția Consiliului, așadar deține și președinția Consiliului Competitivității și se ocupă și de piața internă. Iar eu uh, sunt președintele acestui uh, Consiliu și de aceea este o onoare pentru mine să vin să vă vorbesc despre prioritățile președinției spaniole pentru această perioadă. După cum știți, această perioadă se caracterizează printr-o serie de trăsături uh, speciale. În primul rând, avem un uh, întreg set nou de reglementări la nivel european, după cum știți, există și o nouă comisie care și-a început activitatea. Uh, a, la aproape două luni după în ce uh, Spania a preluat președinția Consiliului. Așadar, încercăm să recuperăm din timpul pierdut. S-a consumat mult timp cu dezbaterea instituțională în Uniunea Europeană și au fost de asemenea întârzieri datorată preluării uh, mandatului, preluării cu întârzierea mandatului de către noua comisie. Vreau să mulțumesc președinției suedeze pentru activitatea excelentă și vreau să subliniez faptul că colaborăm și cu Belgia și Ungaria, președințiile viitoare, încercând să ne coordonăm activitatea. am uh, elaborat un plan comun pe 18 luni și sperăm că acesta va fi încununat de succes. Ca urmare a tratatului de la Lisabona, vom colabora cu un Parlament European foarte puternic, un Parlament European care are noi competențe legislative noi competențe de supraveghere. Așadar, dumneavoastră sunteți într-adevăr un partener al Consiliului. Și acest uh, lucru se întâmplă pentru prima dată. Președinția spaniolă este prima președinție care conlucrează cu Parlamentul în uh, această manieră, în cadrul Tratatului de la Lisabona. Aș dori să-mi focalizez prezentarea asupra două elemente. În primul rând, dezvoltarea pieței interne în general. Trebuie să vedem ce înseamnă în momentul de față pentru Uniunea Europeană piața internă. Piața internă este una dintre marile comori ale Uniunii Europene. Cu siguranță, este marea realizare a Uniunii Europene. Este un foarte mare succes tot ce am reușit să realizăm în acești uh, prim 50 de ani. În al doilea rând, aș dori să vorbesc despre relansarea pieței interne, despre revalorizarea acesteia, pentru că ea a rămas undeva în urmă, nu-i mai acordăm suficientă atenție. După aceea am să mă refer la câteva măsuri concrete, la anumite directive care sunt uh, în curs de elaborare. Acestea toate sunt subiecte în care Parlamentul European și Consiliul trebuie să coopereze pentru că Parlamentul și Consiliul sunt colegiuitorii europeni și Consiliul și Parlamentul sunt instituții cu competențe legislative în Uniunea Europeană. În primul rând, în ceea ce privește piața internă și relansarea acesteia. În momentul de față ne confruntăm cu o criză economică. Sperăm la o refacere economică care să fie durabilă și sperăm să nu avem astfel de crize pe viitor. Este cea mai rea criză, cea mai gravă criză din uh, anii 30. Trebuie să consolidăm piața internă și să să-i adăugăm noi dimensiuni. De aceea considerăm că este foarte salutar faptul că piața internă este una dintre prioritățile cheie în acest document elaborat de Comisia Europeană. Este documentul din 3 februarie cu privire la strategia europeană Uh, UE 2020. Documentul recunoaște faptul că piața internă nu este pe deplin dezvoltată în Uniunea Europeană și sperăm că acest document al Comisiei va fi aprobat de către șefii de state și guverne la prima reuniune formală a acestora de săptămâna viitoare Sperăm că strategia va fi lansată formal în luna iunie. Considerăm că piața internă este una, unul dintre instrumentele uh, principale pe care Uniunea le are pentru a acționa. Cele mai importante instrumente ale Uniunii Europene sunt, pe de o parte, piața internă și, pe de altă parte, fondurile europene, fondurile structurale. Uniunea Europeană are aceste două tipuri de instrumente care trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Am vorbit despre noile dimensiuni ale pieței interne atunci când am discutat cu domnul profesor Monti, care a fost deja menționat de către uh, președintele Comisiei IMCO. Am discutat despre aceste lucruri la Consiliul de pe 1 martie, Consiliul uh, Concurenței. Am avut acolo o masă de prânz informală cu miniștrii care se ocupă de dosarul pieței interne și cu domnul profesor Monti. Vicepreședintele Comisiei a fost de asemenea prezent și domnul Barnier, comisarul Barnier a fost prezent la această discuție. Domnul profesor Monti a primit, după cum știți, a fost însărcinat cu pregătirea unui raport cu privire la viitorul pieței interne. Domnul Barroso l-a însărcinat cu această misiune. Profesorul Monti a vorbit despre semnele de oboseală în procesul de integrare europeană. Dânsul a spus că aceste semne au crescut odată cu criza economică. De asemenea, a vorbit despre faptul că există uh, uh, un uh, decalaj foarte puternic între opinia publică și piața internă, ceea ce reprezintă un obstacol atunci când trebuie uh, făcuți noi pași, dar de asemenea reprezintă o oportunitate pentru o integrare mai profundă. Domnul Monti a propus două lucruri. În primul rând, relansarea pieței interne, Așadar, aplicarea în practică a legislației existente și, pe de altă parte, a propus eforturi suplimentare pentru integrarea zonelor unde nu există încă legislație europeană. Acestea sunt cele două abordări pe care le propune dânsul pentru consolidarea pieței interne. Domnul Monte a vorbit de asemenea despre noile dimensiuni ale pieței interne, cum ar fi serviciile, agenda digitală, și așa numita structură fizică a pieței interne, energie, transport, telecomunicații. A subliniat uh, acest cuvânt, structura fizică, nu cadrul juridic, cadrul de reglementare, ci structura strict fizică a pieței interne și problemele care există la acest nivel, pentru că uh, există o insuficiență a de infrastructură fizică care să conecteze piața internă, fie că vorbim de energie sau de telecomunicații. Domnul Monti a menționat de asemenea situația deosebită a IMM-urilor. Toate aceste elemente au fost puse în perspectiva combaterii schimbărilor climatice. La Consiliul European de săptămâna viitoare, când ne întâlnim, joi și vineri, vom analiza toate aceste elemente. Domnul Monti a utilizat anumiți termeni. El ne-a spus că piața internă trebuie să fie mai ușor acceptată, ea trebuie să uh, fie mult mai aproape de cetățenii europeni și de întreprinderile europene a vorbit despre un nou tip de cetățenie, o cetățenie care să fie mai strâns legată de piața internă. La această reuniune cu domnul profesor Monti, toți miniștrii au spus că sunt de acord cu cele spuse de dânsul. De asemenea, au fost de acord că există o nevoie de relansare a pieței interne. următoarea perioadă, perioadă va fi caracterizată, din punct de vedere politic, de încercarea aceasta de relansare a pieței interne. Prin urmare, trebuie să încercăm să stimulăm piața, trebuie să îi dăm un imbold proaspăt. Domnul Monti a vorbit despre mai multe domenii care ar putea să uh, stimuleze creșterea economică um, incluzând serviciile, și am să mă refer la acest domeniu mai târziu, piața digitală, comerțul electronic și, desigur, infrastructura despre care am vorbit mai devreme. Acestea reprezintă scheletul pieței interne. Această dezbatere a fost una foarte animată. Iar în urma acestei dezbateri, președinția uh, spaniolă a propus următoarele lucruri în dezbatere. Și acestea au fost acceptate de participanți. Și anume, a propus ca relansarea pieței interne să fie inclusă în uh, pe agenda Consiliului Competitivitate din mai pentru ca la această reuniune să se ia primii pași, să, se, uh, să încercăm să analizăm, să uh, digerăm elementele din raportul profesorului Monti. Aș dori acum să mă refer la o serie de aspecte la care lucrează Consiliul și Parlamentul de asemenea am să mă refer la măsuri legislative specifice. Ele urmează să fie adoptate sau urmează să fie puse în aplicare. În primul rând, directiva serviciilor. Această directivă este o inițiativă foarte importantă, una dintre cele mai importante inițiative luate la, nivel, la nivelul Uniunii Europene. Serviciile reprezintă aproape 70% din PIB-ul Uniunii Europene. Ele, de asemenea, sunt răspunzătoare de un procentaj similar în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Așadar, serviciile sunt un domeniu foarte important și este foarte important să exploatăm uh, beneficiile uh, din acest domeniu. Trebuie să exploatăm beneficiile în cadrul pieței interne pentru a relansa piața, pentru a relansa procesul de creare de locuri de muncă și, de asemenea, trebuie să veghem ca drepturile consumatorilor să fie prote protejate. Așadar, trebuie să utilizăm toate posibilitățile pe care directiva privind serviciile ni le oferă, pentru că vrem să punem în aplicare principiile care sunt la uh, centrul Uniunii Europene de 50 de ani. E nevoie de reglementare mai transparentă, de o mai bună reglementare pentru toate părțile interesate, pentru toți cei care sunt implicați în uh, prestarea de servicii. De aceea, directiva privind serviciile trebuie să fie transpusă în legislația națională și trebuie să fie transpusă în mod corespunzător. Termenul pentru transpunere a fost 31 decembrie anul trecut. Și trebuie să recunosc că ea încă nu a fost transpusă pe deplin în legislația tuturor statelor membre. De aceea, trebuie să monitorizăm și să ne asigurăm că ea va fi transpusă complet și adecvat. De aceea, se elaborează acum o metodă de evaluare a transpunerii directivei. Acest lucru este prevăzut în articolul 39 din directivă. Această evaluare este în curs de desfășurare și sper că la următorul Consiliu Competitivitate vom vedea progrese în transpunerea directivei am inclus pe ordinea de zi pentru 25 și 26 mai acest, uh, acest punct, și anume verificarea transpunerii directivei privind serviciile. Aș dori de asemenea să vă vorbesc despre directiva privind plățile întârziate în tranzacțiile comerciale în această perioadă de criză, um, ele sunt cruciale. În momentul de față, plățile întârziate um, afectează întreprinderile pentru că acestea nu au un flux de monetar, nu au fluxul de monetar pe care, uh, de care au nevoie și acest lucru are multe consecințe. De aceea, președinția spaniolă consideră că directiva privind uh, întârzierile la plată este una vitală, mai ales pentru IMM-uri. IMM-urile uh, produc, ele, ele creează și mențin locuri de muncă. Consiliul uh, lucrează la această directivă. Sperăm să conlucrăm cu Parlamentul European și mai ales cu această comisie și să ajungem la un consens, pentru că există anumite uh, opinii diferite între Consiliu și Parlament pe anumite elemente specifice din directivă. Grupurile de lucru se ocupă de aceste elemente și sper și cred că vom ajunge la o soluție pe care să o putem accepta cu toții. Au existat deja discuții informale cu raportorii și cu cei din această comisie și sper că vom ajunge la un acord cât mai repede cu putință, astfel încât să putem pune în aplicare această directivă foarte importantă. Cred că este pozitiv faptul că comisiile Parlamentului și-au prezentat deja amendamentele la acest text și acum am să trec la un alt subiect și anume la drepturile de proprietate intelectuală. Știu că este un subiect care vă interesează pe toți. Aici includem falsificarea și pirateria atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în afara Uniunii Europene. Acestea au un impact devastator asupra companiilor, mai ales, mai ales asupra celor inovatoare. Inovarea este uh, o componentă de bază a strategiei europene pentru creștere și dezvoltare. Sigur că există riscuri și în ceea ce privește sănătatea și siguranța cetățenilor europeni, dar de asemenea trebuie să ne gândim foarte mult la promovarea creativității și inovării. De aceea trebuie să combatem acest flagel care atacă inovarea. Consiliul, în reuniunea sa, a analizat comunicarea Comisiei, am adoptat o rezoluție pentru a încerca să câștigăm această luptă împotriva contrafacerii și pirateriei. De asemenea, Consiliul a fost uh, încântat să vadă că directiva cu privire la drepturile de proprietate intelectuală a fost deja transpusă în toate statele membre. Și susținem în totalitate discuțiile care au loc în momentul de față cu privire la un nou tratat multilateral în Uh, pentru a consolida lupta împotriva contrafacerilor și pirateriei. Așa numitul acord ACTA. Negociem acum împreună cu alte uh, țări, țări terțe. Trebuie să luăm în considerare pozițiile acestor țări și poziția Parlamentului European. Avizul său cu privire la impactul contrafacerilor asupra comerțului și de asemenea vom lua în considerare rezoluția de săptămâna trecută a Parlamentului European care subliniază transparența ca o componentă vitală a luptei împotriva contrafacerilor și pirateriei. Acest document subliniază de asemenea rolul Parlamentului European participarea, contribuția sa în această luptă. De asemenea, vorbind despre drepturile de proprietate intelectuală, vreau să mă refer și la brevete, brevetele europene. Uh, brevetul european este o, un subiect cunoscut pentru toți dintre noi, dar cu toate că au trecut atâția ani de când dezbatem acest subiect, încă nu avem brevetul european, un brevet comunitar. Trebuie să avem un acord în ceea ce privește brevetele. Cred că, cred că acest lucru ar da un imbold uh, dezvoltării și cred că ar trebui să ne consolidăm eforturile în uh, pentru a obține un brevet european. Este necesar dialogul cu Comisia, cu comisarul Barnier, pentru a relansa această dezbatere asupra brevetului european cât mai repede posibil. Există o chestiune de jurisdicție există o speță care în fața curții de la Luxemburg, dar sper să relansăm acest dosar cât mai repede și să ne concentrăm atenția asupra elementelor uh, importante pentru brevetul european. Un element pozitiv este acela că odată cu tratatul de la Lisabona, Parlamentul este colegiuitor în acest uh, subiect și președinția spaniolă dorește să uh, Uh, aibă un dialog fructuos cu Parlamentul European. De asemenea, în ceea ce privește drepturile de autor, această directivă, în această directivă, Parlamentul și Consiliul propun o serie de modificări. Uh, acest punct se află pe ordinea de lucru a uh, Parlamentului și Consiliul. Consiliul a luat în considerare poziția Parlamentului și împărtășește în totalitate opinia Parlamentului, și anume că este necesară protejarea drepturilor autorilor dacă dorim să promovăm și să susținem activitatea artistică. Așadar, trebuie să facem toate eforturile pentru a progresa și în ceea ce privește drepturile artiștilor. Cred că ne găsim acum într-o situație foarte dificilă. Este o perioadă în care avem oportunități de a avansa în discuțiile noastre. Există, sigur, dificultățile economice, dar avem și instrumentele pentru a încerca să ne desfășurăm activitatea în mod eficient și de aceea cred că toate guvernele europene și toate instituțiile Uniunii Europene, Consiliul, Parlamentul, Comisia, trebuie să colaborăm pentru a ajunge la niște rezultate concrete, pentru a transforma această criză într-o oportunitate, după cum s-a spus. Este prima dată când o Europa integrată se confruntă cu astfel de dificultăți, dar sperăm că evoluția uh, va fi pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat, pentru o prezentare foarte vastă. Cred că a fost foarte clar din prezentarea noastră uh, cu privire la faptul că foarte multe dosare privind piața internă se află în centrul preocupărilor noastre. Mi-a plăcut cum a spus că piața internă este una dintre comorile Uniunii Europene. Cred că uh, uneori avem senzația că prea multe comori sunt uh, îngropate sub uh, suprafață și treaba noastră este să le scoatem înapoi la suprafață. Uh, sunt convins că și domnul Monti va lucra în acest sens. A fost de asemenea interesant să auzim că profesorul Monti își va prezenta constatările în fața noastră în 25 și 26 mai suntem foarte apropiați de această inițiativă și atunci poate că și Parlamentul poate avea o întâlnire mixtă cu Consiliul și cu domnul profesor Monti. Ar fi foarte bine să vedem cum putem transforma aceste uh, comori, făcându-le valoroase pentru toți cei din Uniunea Europeană. Oricum, avem niște colegi care aș dori să vă pună niște întrebări sau poate au anumite uh, observații domnul Bușoi, domnul Corea de Campos, domnul Schwab lipsește momentan și domnul Transability. Cred că putem începe cu profesor Corea de Campos de la Socialiști Democrați și dacă domnul Schwab vrea să ni se alăture, îl vom reintroduce pe listă. Apoi îi invităm și pe alții să se exprime. Domnule profesor Campos? Mulțumesc, domnule președinte. îl felicit pe domnul uh, secretar de stat pentru că a acoperit aceste diverse aspecte cu proiecte foarte, foarte vaste, cu un domeniu de aplicare foarte larg. Imaginea prezentată în ceea ce privește această comoară și ceea ce spuneți noastră că această comoară trebuie descoperită. Sper să reușim să facem acest lucru. Există câteva întrebări pe care le am. Prima se referă la directiva privind serviciile. și la evaluarea acestei directive. Este o directivă foarte dificilă din punct de vedere ideologic și punerea sa în aplicare va necesita destul de mult timp. De aceea aș dori să întreb dacă această directivă dacă s-a extras partea ideologică din această directivă. A fost o chestiune uh, care a creat foarte multe conflicte și aș vrea să știu în ce măsură aceste informații au fost uh, extrase din directiva pentru a vedea uh, cum se poate ea pune în practică. În ceea ce privește produsele farmaceutice, uh, nu știu care este atitudinea guvernului spaniol, însă pentru majoritatea dintre noi considerăm că este vorba de o problemă care are legătură cu Comisia pentru Mediu. Iar vis-a-vis -vis de piraterie și produsele contrafăcute, aici, mai ales când vine vorba de produsele farmaceutice, se pare că președinția spaniolă nu a abordat sau nu este interesată de această problemă în măsura în care ar trebui. Uh, pentru că vorbim de protecția pacienților. Vis-a-vis de uh, directiva privind plățile întârziate, este o problemă care necesită foarte multe discuții în cadrul Parlamentului, iar uh, toate acestea sunt, uh, au dimensiuni foarte importante, în timp ce uh, cei care nu primesc banii se confruntă cu foarte mari probleme. Deci, ce credeți despre această dilemă? Și o să vă rog să vă concentrați puțin pe acest subiect. Ceea ce privește directiva pentru comerțul electronic, ea este încă în discuții dar ce intenționați să faceți uh, acest, uh, în acest sens? Uh, vă felicit pentru intenția de a progresa în ceea ce privește brevetele europene. Odată cu punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona și în același timp cu o nouă componență a Comisiei Europene și sunt de acord că este un mandat al președinției spaniole nu foarte ușor și din aceste două considerente cred cu sinceritate că dacă vrem să vorbim de o strategie uh, pentru europa două mii douăzeci consolidarea pieței interne trebuie să fie în mod evident undeva în centrul acestei strategii iar uh, odată cu ieșirea țărilor din uniunea europeană, europeană din uh, criza economică și primele semne timide de refacere a creșterii economice cred că în paralel trebuie să urmărim ca obiectiv ambițios uh, relansarea pieței interne. înainte însă să discutăm despre noi inițiative de întărire a pieței interne trebuie să ne asigurăm că legislația existentă trebuie aplicată în practică și mă bucur că ați amintit de cele câteva probleme de transpunere despre care și noi discutăm de o bună perioadă în uh, comisia pentru piața internă în primul rând uh, în ceea ce privete directiva serviciilor dar și directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. e foarte probabil ca în acest an comisia pentru piaa internă să uh, realizeze un raport de implementare privind directiva serviciilor așa încât dincolo de discuțiile pe care le aveți uh, în consiliu între statele membre și în parlamentul european vor avea loc discuții importante despre problemele de transpunere a directivei serviciilor plățile întârziate sunt în opinia noastră un uh, instrument foarte bun de a disciplina autoritățile publice din multe dintre țările uniunii europene și sunt de acord cu dumneavoastră că ar reprezenta ar avea un efect benefic asupra întreprinderilor mici și mijlocii în primul rând dar în general asupra mediului de afaceri. credeți că e posibil să se ajungă la un uh, compromis să se ajungă la o poziție comună în Consiliu în timpul președinției spaniole? Un alt dosar uh, despre care discutăm uh, în Comisia de Piață Internă și Protecția Consumatorilor este cel legat de directiva privind protecția consumatorilor. Și ieri am avut o discuție foarte bună cu doamna comisar Reding și cred că în ceea ce privește eforturile de a ajunge la un uh, punct comun discuția de ieri a fost foarte importantă. Sigur că această directivă nu va, își va găsi împlinirea în timpul uh, mandatului președinției spaniole. Uh, e foarte probabil să uh, se întindă de-a lungul întregului an până să găsim o soluție finală. Cred însă că ar fi important ca în timpul președinției dumneavoastră să susțineți ca discuțiile tehnice legate de anumite capitole și articole să aibă progrese importante. ultimul cuvânt pe care vreau să l spun este acela de a vă felicita pentru inițiativa privind brevetele europene e adevărat discutăm de mult timp și este momentul să și facem ceva. Thanks a lot. Okay, uh, thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, urmează domnul Arias și alți colegi. Ministrul e cu noi doar până la ora 4, așa că vă rog să-i puneți niște întrebări scurte și punctuale și să-i dăm ocazia apoi să răspundă. Da, sunteți puțin uh, flexibil, am înțeles, și nu vă spărați deci să luați nici întrebări mai dificile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua și vă mulțumesc că uh, ați venit, vă mulțumesc pentru prezentare printre diversele subiecte pe care le-ați abordat, a lipsit uh, directiva pentru protecția consumatorilor. De fapt, a lipsit ceva din discuția despre această directivă. Va fi o directivă cu măsuri maxime sau cu măsuri minime? Dacă vorbim despre maxim, atunci când vine vorba de transpunere, vom avea nevoie de o directivă unică pentru toate statele din Uniunea Europeană și pentru acele state cu drepturi maxime, ca să zic așa, va trebui să reducem nivelul lor și invers. Este foarte clar, prin urmare. Întrebarea este care este sentimentul dumneavoastră vis-a-vis de această directivă și de transpunerea ei în cazuri în care există o directivă a drepturilor maxime și dacă credeți că în acest caz uh, va fi sau nu posibil să implementăm această directivă. Pentru că am discutat foarte mult deja despre acest subiect, uh, am zis să ne concentrăm pe piața internă, dar sunt convins că uh, domnul ministru va continua și această discuție dacă doriți. Urmează doamna Vaniu. Mulțumesc. La început vreau să mulțumesc domnului ministru. Este bine că văd că sunteți foarte prezent nu doar la Strasburg, ci și în comisia noastră. Am lucrat deja foarte mult împreună și vă felicit, vom face la fel și în continuare. Foarte pe scurt, ați vorbit mai devreme despre oboseala pieței interne și am văzut în diversele campanii din 2005 încoace în ce măsură consideră cetățenii europeni că proiectul european se îndepărtează de ei și nu poate să îi protejeze. Or, uh, există și va exista o evaluare rapidă și complexă totodată, dar uh, avem o zonă care poate fi foarte importantă pentru a consolida piața internă, pentru a crea creștere și ocuparea forței de muncă și a proteja totodată uh, cetățenii. Vorbesc aici de serviciile de interes general. Există o directivă de care mă ocup, care este în stand-by din lipsă de ambiție politică și mi se pare că este vorba de toate instituțiile, Parlament, Consiliu și Comisie. Este vorba despre directiva privind îngrijirile transfrontaliere și există și servicii care privesc economia socială și economia solidară. Știm că în acest caz putem crea sute de locuri de muncă care să vină în sprijinul populației, să le poată aduce o îmbunătățire a nivelului de trai și să îi aducă din nou aproape de proiectul european. Uh, după dumneavoastră va urma Belgia și atunci uh, vă pun o întrebare pentru că cred că veți putea să vă înțelegeți cu ei. Credeți că veți avea inițiative importante în acest sens pentru relansarea pieței interne și uh, care totodată să dea și un um, caracter cetățenesc acestei piețe pe care cetățenii europeni nu o mai cunosc. Mulțumesc foarte mult, Bernadette. Viriacos Trantafilitis. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să-i mulțumesc și domnului secretar de stat pentru informațiile pe care ni le-a prezentat despre problemele sau subiectele care vor fi dezbătute în lunile care urmează. Ați vorbit despre activitatea profesorului Monti pentru relansarea pieței interne și această relansare îmi dă sentimentul că ceva n-a fost în regulă cu ce s-a întâmplat pentru acu- până acum și atunci trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți situația. În prezentarea lui, domnul secretar de stat s-a referit, dacă am înțeles bine, la crearea unui, unei nou, unui nou tip de cetățenie care să se lege cu piața internă și mă îngrijorează puțin această cetățenie. Va fi ceva care să-i transforme pe cetățeni în, proprii, în simpli consumatori sau va ține seama de nevoile cetățenilor și ale consumatorilor fiindcă este foarte bine să avem o piață internă care să funcționeze ca un ceas elvețian, dar nu trebuie niciodată să uităm că orice am face trebuie să îmbunătățim lucrurile pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Deci aș dori să detaliați puțin acest subiect. Mulțumesc foarte mult. În sfârșit, Christian Engström. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Ați menționat acta și rezoluția pe care a adoptat-o Parlamentul European săptămâna trecută, care subliniază rolul Parlamentului și nevoia de transparență. Ce uh, acțiuni concrete are în vedere uh, președinția spaniolă pentru ca Parlamentul să aibă acces la documentele pertinente cât mai rapid cu putință? Mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebările adresate domnului secretar de stat. Mă bucur să-i dau cuvântul secretarului de stat, după care voi face câteva comentarii uh, pe această temă. Vă dau cuvântul, domnule secretar de stat. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie să încep această rundă de răspunsuri, exprimându-mi acordul cu propunerile care au fost explicit uh, exprimate de președintele uh, Comisiei în legătură cu cooperarea dintre uh, această comisie și Consiliu în vederea relansării pieței interne și noul imbold care trebuie să îl dăm. Ceea ce numesc eu comoara Uniunii Europene trebuie să fie o comoară care să fie cât mai la vedere cu putință. Și astfel, dacă există fațete ale uh, pieței interne care s-au ruginit puțin sau care au intrat puțin sub pământ, este datoria noastră să le readucem la lumină. Aici, la Bruxelles, lumea a spus că nu prea este uh, soare aici, la Bruxelles, dar uh, Acum când am venit eu este foarte mult soare și piața trebuie să fie dezvăluită privirii și cetățenilor. Iată de ce m-am referit la ceea ce a spus domnul Trandafilidis. S-au făcut uh, mai multe comentarii, observații. Uh, Cu privire la raportul Mario Monti, despre care a pomenit și domnul președinte, și ce poate să reprezinte acesta din punctul de vedere al uh, deschiderii de noi oportunități uh, pentru piața internă S-au făcut uh, multe comentarii pe această temă și aș dori să spun că acest raport a fost uh, cerut de comisie, de către președintele comisiei. Ceea ce trebuie noi să facem este să analizăm acest raport. Cu siguranță va fi un raport excelent, îl cunoaștem pe Mario Monti, știm că își face treaba excelent și în discuția pe care am avut-o uh, zilele trecute, uh, am avut această senzație că va fi un raport uh, excelent dintre cele mai bune. Și știm că, mai ales în ceea ce privește Consiliul de Competitivitate, vor exista o serie de aspecte dezbătute în acest raport. Domnule președinte, aș dori să vă invit să fiți prezenți la întrunirile Consiliului de Competitivitate, la o, o discuție informală cu Mario Monti. Mario Monti a fost acolo pentru a spune punctul de vedere. Problema pieței interne are o importanță strategică, poate mai mult decât altele. Și în această privință, Comisia, Consiliul și Parlamentul European lucrează strâns împreună. Vă invit, domnule președinte al acestei comisii, să veniți, să stați de vorbă cu Mario Monti, cu reprezentanți ai guvernelor statelor membre pentru a elabora și a contribui la acest raport privind piața internă. S-a vorbit aici și despre directiva uh, servicii. Domnul Corea de Campos uh, a menționat în intervenția sa și uh, domnul Bușoi de asemenea. Directiva privind serviciile este un element cheie deoarece ea va duce la o piață internă viguroasă, robustă. Este o directivă pertinentă care este aproape de inima Uniunii Europene, de esența acesteia. Este atât de aproape de inima sa chiar mai aproape decât uh, punctele de vedere ideologice pe această temă. De aceea cred că din acest punct de vedere, domnule Corea, directiva are atâta putere, atâta forță încât trebuie să fie injectată în arterele și venele Uniunii Europene. Sigur că asta poate să uh, ducă și la un sentiment de neliniște, de teamă în anumite sectoare economice sau în unele uh, categorii ale societății. Pentru că sigur că asta presupune o armonizare în, serviciul, uh, în sectorul servicii, pentru că asta va duce la o creștere a competitivității în sectorul uh, servicii. Se vor crea se vor uh, desfința o serie de oligopoluri care există în momentul de față și sigur că cu această perspectivă în față va exista și o rezistență la, acest, la această tendință. Întotdeauna uh, orice demers uh, ambițios se lovește de oarecare rezistență. Um, rezistență la nivel național, poate a unor minți mai înguste. E bine, acest uh, lucru trebuie pășit trebuie evitate și ocolite toate impedimentele care există. Această dezbatere a existat și înainte și au trebuit uh, depășite o serie de obstacole. Uh, președinția spaniolă și-a spus punctul de vedere în această privință. Directiva va fi transpusă și trebuie să valorificăm din ea toată, tot potențialul uh, de transformare pe care îl conține pentru a, ex, pentru a institui noi forme de creștere economică mult mai robuste și uh, să încurajăm ocuparea uh, forței de muncă. Sigur că consolidarea pieței interne uh, este în centrul atenției strategiei uh, până în anul 2020. S-au făcut uh, trimiteri și la directiva privind plățile întârziate. Această uh, directivă constituie o prioritate pentru președinția spaniolă. Este fără îndoială o directivă Uh, care va face viața ușoară, mai ales a IMM-urilor. Sigur, va fi în beneficiul tuturor, însă beneficiul mare va fi pentru IMM-uri. Pentru că acestea au o capacitate uh, redusă de a face față situațiilor uh, dificile atunci când sunt la ananghie aceasta trebuie pusă în aplicare cât mai rapid cu putință. Și ceea ce doresc să facem, și aici mă refer și la uh, intervenția făcută de uh, eurodeputatul domnul Bușoi, dorim să existe un acord într-o primă lectură, dar există și puncte de vedere diferite, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, tratamentul companiilor și autorităților publice sau domeniul de aplicare, domeniul de aplicare atunci când e vorba de implementare. Uh, atunci când este vorba de neîndeplinirea obligațiilor contractuale și mai ales uh, a obligațiilor de plată. Cred că pe 8 aprilie această discuție va, se va purta uh, în IMCO Noi dorim să se ajungă la un uh, acord uh, la prima uh, lectură. În felul acesta, cetățenii se vor simți mai aproape de Uniunea Europeană, vor vedea că Uniunea Europeană este într-adevăr utilă și le este utilă. S-a vorbit și despre brevetul comunitar. Și aș vrea să felicit președinția pentru că a făcut din brevetul comunitar una din prioritățile sale, astfel încât să se ajungă la o soluție cu privire la brevet, o problemă care a tot fost amânată de mult timp și cred că toți trebuie să facem eforturi speciale pentru a avea acest brevet comunitar care, fără îndoială, va fi extrem de important uh, pentru competitivitate. Brevetul comunitar, ori de câte ori ne întâlnim cu reprezentanța ai mediului de afaceri sau cu reprezentanța altor grupuri, e bine, brevetul comunitar revine în discuție. Uh, se spune că biroul privind uh, brevetul european de la München uh, este costisitor, nu-și face treaba așa cum trebuie, dar noi vom uh, lucra foarte strâns cu domnul comisar Barnier pentru a promova brevetul comunitar. Acum, în ceea ce privește consumatorii, protecția consumatorilor a fost menționată de uh, domnul uh, Bușoi și de domnul Arias. Nu am uh, menționat-o pentru că cred că a fost discutată anterior. Dar sigur că da, um, ea constituie, protecția consumatorilor constituie o prioritate pentru noi Indirect m-aș referi și la un alt comentariu făcut de domnul Triantafilides, care a întrebat uh, care este legătura între uh, cetățenie și uh, piața internă. Ei bine, cetățenii europeni sunt și consumatori. Asta face parte din viața de zi cu zi, a fi consumator. Dacă există probleme, dacă există dezechilibre, dacă există un abuz al poziției dominante, atunci cineva încalcă drepturile de care se bucură cetățenii europeni. Iar uh, uh tratatul de la Sabona include Uh, Carta Europeană a Drepturilor Cetățenilor Europeni. Dar a fi cetățean al Europei nu înseamnă numai asta, înseamnă mult mai mult, dar drepturile de consumator uh, sunt importante pentru că, de regulă, ele reglementează uh, relația între diferite companii, între diferite întreprinderi, care au uh, niveluri diferite de negociere. Deci uh, este important atunci când vine vorba de piață și ceea ce oferă aceasta consumatorilor. Este important uh, să dezvoltăm această directivă privind drepturile consumatorilor care va îmbunătăți funcționarea pieței interne, va îmbunătăți și accesul la informație și uh, la uh, plăți compensatorii pentru uh, livrări întârziate sau pentru bunuri cu vicii, cu defecte, toate acestea sunt incluse în această directivă. Ceea ce mai rămâne de făcut este ca Parlamentul, Comisia și Consiliul să realizeze un, echilibru, un echilibru al acestor abordări printr-o armonizare de plină, care totuși nu este posibilă, dar măcar o armonizare minimă poate fi încercată. Trebuie să găsim un echilibru între aceste puncte de vedere, așa încât acest lucru va figura pe agenda Consiliului European de pe 25-26 uh, mai, astfel încât să se ajungă la un consiliu. La un acord, mă iertați. Și uh, sunt uh, de acord cu dumneavoastră că un astfel de acord trebuie realizat. Domnul uh, Arias a spus că nu vom finaliza lucrurile pe durata uh, președinției uh, fi uh, spaniole, dar uh, cu siguranță vom realiza uh, progrese și sperăm că o vom finaliza uh, în timpul mandatului uh, trioului de președinții. Domnul Corea s-a referit la medicamente și informarea uh, pacienților. Domnule Corea, informarea pacientului nu constituie o prioritate, nu pentru că nu am dorit să fie, ci pentru că există diferențe atât de mari între statele membre. Cel puțin 20 de membre ă, de state membre consideră că aceasta nu constituie o prioritate. Încercăm să reevaluăm ă, această propunere și să elaborăm o foaie de parcurs. În ceea ce privește supravegherea medicamentelor, considerăm că acest text juridic va fi adoptat într-o primă lectură. Există niște probleme legate de comitologie, însă uh, am discutat și discutăm cu Parlamentul pe acest dosar și părerea noastră este că putem să accelerăm lucrurile. Cred că am răspuns la toate întrebările. S-au menționat și serviciile transfrontaliere și sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Uh, este nevoie să se creeze noi locuri de muncă și această prioritate uh, va fi împărtășită atât de președinția belgeană cât și de cea maghiară. De aceea, directiva privind serviciile este atât de importantă și sperăm ca să fie transpusă și pusă în aplicare de toate statele membre. Asta va fi una dintre prioritățile uh, președinției spaniole. Cred că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate și încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Sper să continuăm discuțiile cu dumneavoastră și să începem o perioadă de cooperare fructuoasă pe probleme strategice. Pentru că multe chestiuni strategice uh, vor uh, apărea în această fază uh, a tratatului de la Lisabona în raport cu Parlamentul. Vă mulțumesc, domnule. Uh, în ceea ce privește transparența, uh, când vorbim despre documente, Christian Engstrom a menționat acest lucru. Da, da, da, da, da am uitat, am uitat. Accesul la documente, într-adevăr. Cineva menționase acest aspect. Noi păstrăm contactul cu Parlamentul European. Trebuie să tratăm în mod special acest uh, subiect. Trebuie să elaborăm un document care să prevadă metodele de acces la documentele de lucru. În uh, Consiliul Interinstituțional din mai vom uh, Uh, lucra în continuare și ținem uh, în totalitate cont de cele dorite de Parlament. Domnule secretar de stat, vă mulțumesc foarte mult nu doar pentru faptul că ne-ați vorbit despre atât de multe dosare, ci și pentru faptul că ați răspuns atât de complet la atât de multe întrebări. Vă mulțumesc de asemenea și pentru invitația adresată Parlamentului pentru a ne implica în discuțiile viitoare cu domnul Monti. Cred că acestea vor fi uh, extraordinare pentru colaborarea noastră și vă mulțumesc și pentru faptul că ați a introdus niște elemente noi în discuția noastră cu entuziasmul dumneavoastră pentru piața internă, de asemenea entuziasmul dumneavoastră pentru directiva privind serviciile. Unul dintre colegii care au lucrat la acest dosar este de asemenea aici. Mă bucur să aud că Consiliul dorește să se asigure că transpunerea acestei directive cruciale este uh, avută în vizor la nivelul cel mai înalt, uh, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, acordați o mare prioritate acestui subiect. Vă dorim uh, toate cele bune pentru activitatea dumneavoastră viitoare în decursul președinției uh, în ceea ce, și în ceea ce privește directiva privind plățile întârziate și pentru celelalte dos, dosare. Drepturile consumatorilor este de asemenea un subiect problematic, dar cred că vom reuși să ajungem la un acord. Sunt sigur că dumneavoastră veți fi la Strasburg înainte de a încheia mandatul. Sunteți întotdeauna binevenit la reuniunile noastre și vă dorim toate cele bune și vă rugăm să transmiteți urările noastre colegilor dumneavoastră de cabinet. Angajamentul dânșilor a fost uh, uh, este și este apreciat de către Parlament. Vă mulțumesc încă o dată. Domnilor și domnilor, haideți să trecem mai departe la dosarele pe care trebuie să le tratăm în această după-amiază. Avem niște avize importante pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, un aviz cu privire la realizarea pieței interne pentru comerțul electronic. Raportorul nostru, domnul Arias, va prezenta ideile pe care le are. Este primul schimb de opinii și raportorul din umbră, domnul Corea de Campos, domnul Kreutzmann și domnul Engstrom. Și dumneavoastră sunteți raportor din umbră în acest dosar? Da, și domnul Engstrom. Domnul Filides, nu, domnul McClarken nu e aici, domnul Sovini. În orice caz, începem dezbaterea cu acest uh, prim dosar. Așadar, îi dau cuvântul colegului nostru, domnul Arias. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, pentru că îmi dați ocazia să, pentru că mi-ați dat ocazia să îmi asum acest raport din proprie inițiativă și aș dori să fac întâi o scurtă introducere în ceea ce privește comerțul electronic în Europa de astăzi. Economia globală s-a schimbat foarte mult în secolul 21 datorită noilor tehnologii. Internetul a revoluționat uh, istoria umanității. De asemenea, a revoluționat uh, comerțul global, mai ales cel de bunuri și servicii. Internetul oferă o serie de beneficii pentru consumatori, dar există de asemenea și companii care oferă uh, bunuri și servicii online, ceea ce crește uh, competitivitatea acestora. Pe de altă parte, consumatorii au la dispoziție o serie mai largă de produse și servicii din care pot să aleagă. Companiile beneficiază de pe urma comerțului electronic pentru că au posibilitatea de a accesa noi piețe și noi clienți la care nu, au ajunge prin, nu ar ajunge prin alte metode. Economia, comerțul electronic crește exponențial și această tendință va continua. Lumea cumpără uh, bilete de avion, uh, alimente, îmbrăcăminte, muzică, filme, uh, Uh, rezervări la hotel, tot felul de uh, bunuri și servicii. Vânzările au crescut drastic în ultimii ani și vor continua să o facă și în viitor. Totuși, comerțul electronic aduce și niște provocări cu sine. Este vital ca Europa să reușească să se adapteze la noua realitate economică. Comerțul electronic a fost subiectul reglementelor europene de mulți ani. Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind acest subiect în 2007 pe baza unui raport din proprie inițiativă. Comisia Europeană, de asemenea, a lansat un document de lucru în 2009, document care analizează principalele obstacole referitoare la vânzătorii cu amănuntul și la clienți. În octombrie 2009, Comisia a lansat un document cu privire la vânzările transfrontaliere. Comisia a propus măsuri specifice pentru depășirea obstacolelor în uh, comerțul uh, economic transfrontalier. Acest document a fost publicat în 20 octombrie 2009. Aceste documente demonstrează faptul că mai avem multe de făcut uh, pentru uh, asigurarea unui comerț electronic uh, veritabil în Europa. Consumatorii nu au foarte multă încredere în comerțul electronic pentru că se îngrijorează, își fac griji în ceea ce privește uh, datele lor cu caracter personal, uh, nu au încredere în produse. Uneori se gândesc că pot fi produse falsificate. Uh, și există și alte obstacole. Piețele sunt fragmentate, legislația este fragmentată, sistemele fiscale, de asemenea. Avem nevoie de o piață digitală unică în Europa. Și comerțul electronic ne poate ajuta uh, pe drumul nostru către o piață unică europeană. Putem utiliza comerțul electronic pentru a, re, pentru a sublinia din nou uh, cele patru libertăți uh, de bază ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să fie puternică la nivel intern, dar de asemenea trebuie să fie competitivă la nivel global. Așadar, avem nevoie de o reglementare uniformă pentru a promova comerțul electronic în interiorul Uniunii Europene și, de asemenea, acest lucru ar face mai competitive uh, societățile comerciale europene pe piața globală. Avem nevoie de reglementare europeană nu doar pentru Europa, ci pentru ca Europa să poată să fie un concurent redutabil la nivel global. Trebuie să îmbunătățim Uh, încrederea atât a consumatorilor cât și a uh, societăților comerciale în ceea ce privește vânzările online. Trebuie să uh, ca lumea să devină conștientă de drepturile pe care le are, avem nevoie de o reglementare cuprinzătoare la nivel european și de asemenea de acorduri internaționale care să permită întreprinderilor europene să se protejeze, să nu piardă din competitivitate la nivelul global. În momentul de față, companiile străine comercializează produse pe piața europeană încălcând reglementările europene. Comerțul electronic va fi uh, crucial pentru dezvoltarea economică europeană în următorii ani. Strategia Europeană 2020, lansată de domnul Barroso, recunoaște faptul că consolidarea comerțului electronic va fi un element important pentru relansarea economiei europene. Dar cred că trebuie să avem în vedere multe aspecte. În primul rând, trebuie să îmbunătățim accesul consumatorilor la internet pentru a cumpăra ceva pe internet. Trebuie să ai o conexiune la internet uh, bună. De asemenea, trebuie ca mai mulți oameni să uh, intre pe internet. Trebuie să ne asigurăm că rețelele sunt mai rapide și mai fiabile și în țară, în țările în care acoperirea uh, cu servicii de internet nu este foarte bună. Acesta ar fi un mare progres. De asemenea, trebuie să um, eliminăm această fragmentare pe piață. Uh, multe servicii nu sunt uh, disponibile online pentru oamenii din anumite regiuni sau din anumite state membre. De asemenea, mulți oameni nu pot cumpăra servicii din alte țări pentru că companiile pot să-și dea seama, după adresa ta IP, în ce țară ești. Uh, și, da, prin urmare, te redirecționează la site-ul de internet al companiei respective din țara ta. Discriminarea consumatorilor pe baza uh, locului de reședință uh, este interzisă. Trebuie să implementăm, de asemenea, noua directivă privind protecția consumatorului. Uh, aceasta va fi un mare progres în ceea ce privește semnarea de contracte, dar și în ceea ce privește soluționarea litigiilor între cumpărători și vânzători. Așadar, trebuie să ne focalizăm eforturile, uh, așa cum uh, spunea domnul Schwab, în, uh, trebuie să îl ajutăm în încheierea proiectului pe care, de care se ocupă dânsul. Știm că mulți consumatori nu fac cumpărături online pentru că nu au încredere în această piață, din multe motive. Simt că nu sunt suficient de protejați atunci când cumpără uh, ceva de la un văzător pe care nu pot să-l vadă, pentru că simt că nu pot să se asigure că uh, persoana respectivă vinde într-adevăr ceea ce susține că vinde. Am putea, de exemplu, să ne gândim la uh, o etichetă europeană de calitate o siglă europeană de calitate pentru comerțul electronic. Trebuie să creștem uh, supravegherea, monitorizarea uh, comerțului electronic și, de asemenea, să sensibilizăm consumatorii cu privire la drepturile pe care le au. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii uh, își dau seama că există metode de plată online sigure. De asemenea, trebuie să promovăm comerțul electronic și în rândurile uh, companiilor. Multe companii nu se angajează în comerțul electronic pentru că le vine greu să o facă. Există, de exemplu, reglementări uh, cu privire la fiscalitate care sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. De aceea, vânzătorii cu amănuntul uh, nu pot. Este foarte dificil și foarte costisitor pentru ei să ofere produse și servicii pe internet. De aceea avem nevoie de o nouă reglementare care să promoveze comerțul electronic, să ofere stimulente pentru că acest lucru ar fi în beneficiul consumatorilor. De exemplu, am putea să-i ajutăm pe oameni facilitându-le uh, Uh, declararea TVA-ului pentru vânzări, de exemplu, pentru vânzările pe internet. De asemenea, drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie reglementate astfel încât uh, companiile să nu trebuiască să plătească în mai multe țări pentru aceleași bunuri și servicii. De asemenea, trebuie să îmbunătățim mecanismele de uh, soluționare a litigiilor De asemenea, trebuie să reglementăm niște mecanisme eficace la nivel european pentru a proteja minorii atunci când ei accesează conținuturile electronice care ar putea să le facă rău sau când vor să cumpere uh, alcool sau uh, tutun, produse de tutun pe internet. Acestea sunt câteva dintre observațiile mele. am analizat uh, situația și cred că trebuie să luăm în considerare elementele pe care le-am subliniat. Sigur că există și multe alte uh, lucruri care ar putea fi discutate, cum ar fi dificultățile legate de limbă, dar cred că elementele pe care le-am menționat eu sunt un bun punct de plecare. Acestea sunt ideile pe care aș dori să le includ în avizul meu. Așadar, aș dori să aflu și opiniile dumneavoastră, dragi colegi. Mulțumesc pentru un rezumat uh, foarte cuprinzător. Vreau doar să confirm că urmează o serie de discuție cu raportorii din umbră, profesor Coria de Campos, domnul Kreutzmann, domnul Elmström. Eu voi vorbi în numele grupului meu. Cred că eu sunt raportor din umbră. Dacă doamna McClark nu e aici, Așadar, urmează raportorii din umbră și cine dorește să își aducă contribuția. Avem și reprezentanți foarte puternici din partea Comisiei în această după-amiază. David Myers este aici, el participă cu regularitate la întâlnirile noastre. Uh, Văd și pe colegul nostru francez, un veteran uh, al uh, lucrărilor pentru directiva privind serviciile, precum și alți prieteni din partea comisiei pe care îi voi prezenta mai târziu. Vreau doar uh, să mă asigur că vom avea timp să-l ascultăm pe domnul David Mayer, domnul profesor Coria de Campos acum. contributo para uh, o avanço dos trabalhos. E trebuie să spun că felicit raportorul pentru contribuția sa extraordinară și aș dori să adaug că ne aflăm aici în fața unei posibilități extraordinare astăzi nu avem nicio legislație și trebuie să ne arătăm foarte selectiv când vine vorba de legislația prezentată și să o adoptăm cât mai repede posibil. Am câteva observații pozitive și câteva negative. Aceasta este o chestiune care ne permite să uh, avem foarte multe informații, dar care trebuie evaluată. Are foarte multe puncte pozitive, creșterea regulată la două cifre, uh, în ceea ce privește volumul și participanții și încrederea care începe să crească, însă oricum procentul e de 33%. Apoi vorbim de prioritățile pentru materialele de uh, mici cantități, ușor de folosit, cărți, bilete la spectacol și așa mai departe, haine chiar. Uh, și produse de tehno- ale tehnologiei informației. Trebuie să reflectăm la motivele pentru care lucrurile stau mai bine pentru aceste produse. În ceea ce privește observațiile negative, avem asimetria geografică în distribuția comerțului electronic, există o mare diferență între nordul și sudul Europei, și mediul poate are și el un uh, rol de jucat. În Europa, consumatorii sau utilizatorii internetului uh, sunt uh, un procent de peste 80%. Deci uh, internetul va deveni și mai important în viitor. Trebuie să reflectăm la acest lucru. Problema principală care trebuie rezolvată, care este ea? Care sunt problemele? ce putem face pentru a facilita aceste informații? Mai întâi, armonizarea TVA-ului. Trebuie să găsim un mecanism simplificat care să permită armonizarea TVA-ului. Trebuie, poate, sau pentru moment trebuie să deschidem un cont în țările de destinație pentru a realiza livrarea. Apoi, uh, livrarea uh, la, cu ramburs. Trebuie să ținem cont și de acest lucru dacă vrem să avem o legislație completă. Raportorul a vorbit deja despre garanțiile importante pentru clienți și, în încheiere, aș vrea să spun că discutăm despre o uh, chestiune care nu ține doar de comisia noastră, și nici de competența unui singur comisar. Este, un, uh, este o problemă pluridisciplinară, dar totodată este ușor să vedem care este evoluția posibilă în viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul a arătat foarte clar unde sunt problemele. Eu cred că există două probleme principale. Cum creăm încrederea la cei care doresc să comande un produs și cum dăm încredere celor care livrează produsul respectiv. Nu este nicio problemă, de exemplu, să uh, îți comanzi uh, bilete pe internet, bilete de avion sau orice altfel de bilete. Eu fac acest lucru. Uh, dacă vrei să călătorești în America, de exemplu, poți să cumperi un bilet de avion și îți primești uh, biletul uh, foarte rapid. Acest lucru este valabil și pentru uh, transportul intern. Poți să uh, comanzi un bilet și să-ți fie livrat biletul în, recur- în decurs de 24 de ore, ți se iau banii direct de pe carturi de credit. Ieri am învățat faptul că există și anumite pericole, pentru că, de exemplu, dacă comand, comand ceva în Germania, se poate întâmpla ca marfa respectivă să fie reținută la vamă sau uh, să ajungă cu întârziere și eu, clientul, să trebuiască să plătesc întârzierea respectivă. Plata se face foarte rapid uh, cu carte de credit, dar uh, există și posibilitatea uh, să trebuiască să uh, plătești niște elemente suplimentare despre care nu știi la început. Deci sunt multe probleme. Trebuie să putem să comandăm în mod sigur uh, un produs sau o marfă. Ce se întâmplă dacă marfa este defectă? dacă uh, furnizorul este în străinătate. Pot să o trimit pur și simplu? Care sunt uh, garanțiile pe care le am? Sunt oare diferite în statele membre europene? Trebuie să existe o armonizare, astfel încât să pot să am încredere să comand produse din orice altă țară. Și toate aceste uh, elemente se aplică foarte bine și la comerțul uh, electronic. IMM-urile trebuie sigur să aibă posibilitatea să ajungă la clienții din alte țări, dar încrederea este aici elementul principal și întrebarea este cum reușim să creăm această încredere. Furnizorul trebuie să fie sigur că își primește banii prin plăți, prin cartea de credit, de exemplu, dar ce se întâmplă dacă uh, cineva face o reclamație, dar nu trimite marfa înapoi? cum uh, se pot uh, anula plățile, de exemplu, dacă marfa este trimisă înapoi. Toate acestea sunt probleme care trebuie rezolvate dacă dorim ca comerțul electronic să fie promovat. Știm foarte puține deocamdată, dar documentul Comisiei a arătat foarte clar că lipsește încrederea necesară și toate celelalte probleme sunt uh, ușor de rezolvat, uh, uh, facturi electronice, TVA și alte chestiuni. Dar, în primul rând, trebuie să există mai multă încredere din partea cumpărătorului și vânzătorului, pentru că dacă nu, nu o să găsim pe nimeni care să vrea să cumpere pe internet un produs uh, furnizat de uh, o companie dintr-o altă țară și, de asemenea, furnizorii sunt uh, oarecum rezervați, tot din acest motiv. Mulțumesc! Uh, Christian Engström. Christian Engström. Sunt de acord cu raportorul cu privire la punctele prezentate. Principalele probleme sunt lipsa încrederii consumatorilor. Încrederea se câștigă. Nu e ceva ce noi politicienii putem crea, dar dacă există obstacole, noi putem să le înlăturăm și asta ar fi foarte util. Sigur, uh, legături foarte fiabile sunt de asemenea importante și fragmentarea reprezintă și ea o problemă. Vreau însă să subliniez o zonă de interes important care se referă la roamingul datelor. În prezent, uh, acest serviciu este incredibil de scump. Dacă ai un telefon mobil, uh, dacă faci ceva pe internet, pe telefonul mobil, când ești peste, peste hotare, costă ceva de genul 3.000 mm, uh, de euro pe gigabyte. Înțeleg că se pregătește un uh, regulament care să limiteze această sumă la 1.000 de euro pe gigabyte. Bun, direcția este corectă, dar tot este foarte mult. Eu, cineva care crede în marketing, uh, găsesc acest lucru un mister complet, pentru că operatorii de telecomunicații nu câștigă absolut nimic din acest lucru, pentru că nimeni nu folosește roamingul de date la aceste prețuri. Nu câștigă decât atunci când cineva apasă greșit un buton. Deci nu fac niciun ban, dar tot nu pot să reducă prețurile. Deci mă uimește și lucrurile nu ar trebui să fie asa, așa, dar din moment ce ele sunt, ar trebui să ne gândim un regulament, la un regulament prin care să coborâm aceste prețuri la, un pre, uh, la o valoare rezonabilă. Da, 1000 e o reducere, dar tot e de 100 de ori mai mare decât un preț rezonabil. Mi-aș dori ca operatorii de telecomunicații să rezolve singur problema, dar dacă nu vor, trebuie să-i ajutăm. Și pot să spun cu încredere că acest lucru ar crește uh, Uh, piața digitală și ar ajuta până la urmă pe operatori să își crească veniturile. Aceasta ar fi sugestia mea să ne gândim și la acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sigur că uh, ceea ce am discutat anul trecut la Parlament uh, ar fi crescut socotelile și mai mult, deci zic că acesta e un punct de plecare. Sunt câteva chestiuni uh, importante în ceea ce privește societatea informațională. Poate am depășit puțin domeniul de aplicare al uh, comisiei noastre, dar uh, mă interesează totuși și aceste aspecte. Am înțeles și că nu, spectrul nu este suficient de mare pentru roamingul de date, însă um, Conexiunile fără fir uh, sunt uh, un domeniu mult mai interesant și trebuie să ne ocupăm și de acestea. În calitatea mea de raportor din umbră vreau să mulțumesc acum uh, celor de la DG Piața, Piața Internă pentru că au început să discute despre ce înseamnă comerțul economic, tra electronic transfrontalier. Și mi se pare că noi, în această comisie, uh, ar trebui să spunem că acest lucru nu e un motor în sine, ci face parte din activitatea noastră fundamentală pentru completarea pieței interne și mă îngrijorează puțin uh, unele proiecte oarecum extravagante. Se vorbește despre o piață unică digitală și așa mai departe. Dar noi vorbim despre crearea unei piețe unice și folosirea noilor instrumente de comerț electronic pentru accelerarea acestui proces. Prin urmare, mi se pare că este un raport foarte serios și realist, dar trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că majoritatea instrumentelor cheie nu sunt neapărat europene Evident, directiva privind serviciile este esențială și cred că această directivă ar trebui să întrerupă discriminarea consumatorilor pe motive de naționalitate acest aspect nu a fost uh, tratat uh, suficient așa cum ar trebui. Am avut uh, o discuție foarte interesantă cu ministrul spaniol acum câteva minute și cred că și cu el lucrurile stau foarte clar. Am înțeles că Comisia va ajuta statele membre pentru a pune în aplicare această directivă. Nu știu exact cum se va întâmpla, dar trebuie să promovăm acest lucru pe ordinea de zi a președinției. De asemenea, în ceea ce privește practicile comerciale uh, neloiale și directiva în acest sens, am observat că Comisia dorește să publice până la sfârșitul anului 2009 uh, o serie de linii directoare care să acopere uh, prevederile acestei directive. Din câte știu, nici acest lucru nu a fost tratat. Poate va fi tratat în curând. Uh, părerea mea despre multe din punctele importante prezentate este că este vorba de legislație esențială pe care am lucrat deja, dar care trebuie să accelereze comerțul uh, electronic. Un alt lucru asupra căruia am vrut să vă atrag atenția, v-am spus că am avut o discuție foarte importantă cu domnul David Mayer, care este aici, privind uh, punctajul consumatorilor. Uh, și este vorba aici de uh, restricțiile verticale, sisteme de distribuție și așa mai departe. Și o parte din problema uh, legată de faptul că unii consumatori nu pot să cumpere produse mai ieftine pe internet din cauza restricționării sau redirecționării website-urilor sau din cauza diferențelor semnificative de preț de la o țară la alta, cred că ar fi foarte util să punem cap la cap aceste lucruri și, din câte mi-amintesc, din raportul domnului Hans, am uh, solicitat ca acest comerț uh, electronic să fie și pe ordinea de zi a acestui punctaj. Dar uh, este vorba despre un alt element al pieței interne. Problemele privind competitivitatea sunt aplicate aici și dacă nu le rezolvăm, nu vom putea să progresăm cred că sistemul de plăți și logistica și barierele sunt și ele aspecte de care ne ocupăm de mult timp. Sper însă să demistificăm cumva această idee că comerțul uh, online e diferit. El va folosi instrumentele pe care noi încercăm să le creăm de ceva timp și atunci putem folosi acest raport pentru a ne uh, consolida rolul uh, acesta, după părerea mea, nu este un proiect uh, de agendă digitală și nu este un proiect care are de a face cu uh, reducerea costului datelor, ci este un proiect uh, care ne va face să lucrăm din greu și cred că trebuie să mistificăm puțin lucrurile și să îndepărtăm atenția de, de la uh, aspectul foarte interesant al uh, internetului, să spunem că este un instrument de lucru pentru ca piața internă să devină mai bună. Și nu toate tranzacțiile vor, se vor încheia uh, pe internet, dar dacă clienții pot să facă cumpărături mai bune, pot să vadă comparații între prețuri, uh, și după aceea să aleagă produsele de la un depozit sau de la un showroom local și aceasta este tot comerț electronic. Însă problemele legate de drepturile consumatorilor trebuie să funcționeze perfect pe întreaga uh, zonă de tranzacții. Deci ei pot să încheie contractul online, dar să-și uh, uh, ridice produsele fizic. și există o diferență între vânzarea la distanță și vânzarea față în față din acest punct de vedere. Deci, uh, domnul Arias are foarte mult de lucru în acest sens. După ce mi-am prezentat uh, raportul din umbră, o să-l invit pe domnul David Mayer să ne prezinte și el câteva aspecte și apoi pe domnul Arias să concluzioneze. David, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această contribuție interesantă, plină de idei la această dezbatere. O să preiau ceea ce a spus în ultima intervenție. Aveți dreptate. Comerțul electronic uh, transfrontalier pare să fie de interes pentru un grup mic de oameni care sunt online și pentru experți care cumpără uh, online. Nu are un interes uh, foarte mare. Aveți dreptate. De fapt, asta poate să, face, să, să facă să funcționeze piața internă. Și o să explic de ce. Dacă consumatorii pot să vadă uh, produsul și prețul acestuia online, poate pot să folosească informația și offline să încerce înceapă să negocieze cu cei din magazine și să obțină uh, prețuri uh, mai scăzute. Am uh, văzut de când am început să facem studii că asta fac consumatorii. Se uită pe internet la prețuri și folosesc offline informația pe piață. Este o legătură foarte puternică în legătură, o foarte puternică legătură între ceea ce se întâmplă online și offline. Asta nu înseamnă că în fiecare zi a săptămânii cineva o să cumpere în fiecare zi online. Trebuie să fim, uh, să cunoaștem aceste uh, produse și uh, prețul și să folosim informațiile offline. Dacă vedem cum procedează detailiștii, ce se întâmplă pe piețele unde comerțul electronic uh, prevalează, vedem că prețurile sunt foarte apropiate, prețurile pe internet și prețurile offline, pentru că consumatorul vine și spune am văzut produsul ăsta la acest preț. De aceea detaliștii trebuie să se adapteze. Așadar, comerțul uh, electronic transfrontalier nu este uh, un lucru numai pentru un grup restrâns uh, de consumatori. Iată de ce considerăm că este o problemă asupra căreia trebuie să ne concentrăm. La o primă vedere, poate să pară o problemă dedicată numai specialiștilor. Această problemă are diferite uh, surse, multe dispoziții de reglementare. Uh, ea poate să ducă la creșterea încrederii atât a consumatorilor cât și a operatorilor economici. Deci trebuie să acționăm de ambele părți. Atunci când uh, am analizat problemele legate de comerțul electronic transfrontalier, am văzut că, în general, uh, consumatorii Uh, au uh, făcut 13.500 uh, de încercări de a cumpăra transfrontalier și în 60% din cazuri companiile au refuzat să livreze sau să vândă transfrontalier. Deci nu funcționează. Și ceea ce este frustrant și o sursă de nemulțumire pentru noi este faptul că acest comerț electronic începe să ia amploare, să crească. Avem în vedere faptul că lumea cumpără la, pe plan intern uh, online și că fenomenul uh, este în creștere. O să vedeți uh, rezultatele în studiul nostru. Dacă sunteți consumator într-un stat membru uh, mare. Poate că acest lucru nu este foarte important pentru că uh, sectorul de vânzare cu amănuntul uh, este foarte dezvoltat. Dar dacă ești într-un stat mai mic, dacă ești un cetățean al Maltei sau al Ciprului, depinzi de o gamă de produse și de funcționarea pieței interne. Deci ne preocupă, de, ne preocupă situația Uh, consumatorilor din unele state membre. Dacă comerțul electronic va lua amploare, atunci și situația acestor cetățeni se va uh, îmbunătăți. Nu numai uh, statele uh, membre mici au probleme uh, dar și consumatorii din Belgia au probleme atunci când încearcă să cumpere uh, produse din uh, Regatul Unit, din Germania și când uh, este refuzată livrarea produselor pe care le caută. Deci trebuie să ne gândim la inovare în acest sector pentru că este un sector important al economiei și, de asemenea, comerțul electronic este cel care va impune un anumit tip de comportament offline. Mulțumesc foarte mult. O să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Arias, dar înainte de asta o să vă spun datele pe care le-am notat uh, eu. O să transmiteți o traducere a proiectului de raport 7 aprilie. Pe 27 și 28 o să-l analizăm, o să fie o întâlnire cu o agendă uh, bogată. Pe 5 mai, ora 4, uh, trebuie să transmiteți amendamentele și în iulie sau în septembrie vom discuta în plenară acest raport. Uh, vreau să văd dacă sunteți de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să schimb nimic, dar 7 aprilie Vreau să vă întreb dacă 7 aprilie este data la care trebuie să predau acest raport pentru a fi tradus și dacă am înțeles corect, nu cred că documentul va fi gata pe 17 aprilie. Trebuie să mulțumesc tuturor celor care au făcut comentarii, raportorilor din umbră, comisiei de asemenea. Vreau să mulțumesc uh, comisiei pentru că a fost prezentă astăzi uh, aici. Și cred că ideea generală a comerțului electronic, sau cel puțin vedem lucrurile aproape în același fel, sunt uh, o serie întreagă de probleme eh, asupra cărora trebuie să ne mai gândim și să lucrăm. Eh, un termen a fost eh, repetat și anume încrederea în sistem. Acest lucru este necesar pentru ca acest comerț electronic să funcționeze în mod eficient, dar pentru uh, a sădi încrederea, trebuie să ne bazăm pe promovare și informarea în legătură cu diferitele drepturi care există deja în Uniunea Europeană și care trebuie să fie transpuse, dacă vreți, în uh, comerțul electronic. Asta trebuie să se regăsească și în drepturile consumatorilor. Sunt deschis uh, la toate ideile și părerile care au fost uh, exprimate în această comisie și în alte comisii pentru a ajunge la un uh, document amplu, cuprinzător, ne vom întâlni cu raportorii din umbră cât de des posibil, pentru că este un document într-adevăr foarte important. Mulțumesc Comisiei că mi-a dat această posibilitate. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Apropo, domnul Mer nu a răspuns uh, la uh, ceea ce l-am întrebat în legătură cu pachetul privind practicile comerciale abuzive documentul a fost făcut public. Puteți să ne spuneți uh, punctul nostru de vedere? Mulțumesc. Din discuția pe care am avut-o, nu numai că vorbim despre realizarea pieței interne pentru comerțul electronic, dar vă sugerez, uh, domnule, uh, doamnelor și domnilor, să realizăm piața internă cu ajutorul comerțului electronic. Mulțumesc reprezentanților uh, Comisiei și raportorului domnul Arias și o să trecem la următorul punct. Uh, avizul domnului Engström cred că este primul aviz în această comisie uh, este pentru un aviz pentru ITRE în legătură cu internetul obiectelor să lăsăm răgazul celor care vor să plece să o facă. Cine va vorbi în numele Comisiei? Domnul Mateo, sunteți binevenit domnule Mateo. Doamna Comin de la PP este aici. Domnul Gebhard nu este aici. Vorbește cineva numele grupului S și D. Aceștia sunt raportorii din umbră. Domnul Mandos. Domnul Coșișnec. Nu prea avem raportori din umbră în această după-amiază. O să improvizez eu ceva dacă nu își face apariție. Uh, profesorul Corea de Campos a fost uh, delegat să vorbească în uh, numele S și D sau doamna Styler, nu știm, dar dacă doresc să o facă doamna Stiller, dacă doresc să o facă, sunt bineveniți. Deci are cuvântul uh, raportorul, domnul Engström. Comunicarea Comisiei este una cât se poate de pozitivă, nu este un dosar cu un uh, caracter legislativ uh, pronunțat, nu este controversat. Probabil că de asta nu avem prea mulți raportori uh, din umbră aici. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră cu o participare mai bogată, dar nu au existat prea multe controverse la dezbaterile aceste, de la această întâlnire. Este o comunicare bună a Comisiei și aș evidenția două aspecte care sunt uh, importante pentru această Comisie. Primul aspect, uh, aspectul legat de protecția datelor, un aspect important pentru consumatori, uh, pentru că dacă elaborăm sisteme care uh, controlează totul și asigură trasabilitatea și poți să le pui în legătură cu o persoană prin alte mijloace, atunci asta afectează datele personale și trebuie să ne asigurăm ca toate dispozițiile, toate textele legislative pe care le adoptăm să țină cont de acest lucru. Un al doilea element care este evidențiat în comunicarea uh, Comisiei și sunt de acord cu asta. Deci un alt element din comunicare este nevoia de a avea standarde deschise. În primul rând, direct, din punct de vedere al uh, consumatorului, dar și mai important, poate, indirect, dacă se poate spune așa, important pentru piața internă pentru că, în special, IMM-urile, dacă vor să concureze și trebuie să poată să concureze, standardele trebuie să fie cât se poate de deschise. Un document cu standardele uh, relevante poate fi uh, obținut cu ușurință de marile companii, dar nu așa stau lucrurile și cu uh, întreprinderile și companiile mici. Și poate încă o remarcă finală. Aceasta presupune utilizarea internetului și trebuie să ținem cont ă, de faptul că sunt unele state membre care ă, consideră că este important ă, ca unor persoane să le fie interzis accesul la internet la un anumit Uh, moment. Dacă Comisia dorește să uh, completeze și să reacționeze la ceea ce am spus, uh, sunt gata să ascult. Mulțumesc pentru aceste puncte valoroase care sunt valoroase pentru Comisia responsabilă pe fond. Mulțumesc. Le varie dinamiche, i vari aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportorul a menționat foarte bine diferitele aspecte care trebuie să fie abordate. Sigur că, într-adevăr, aceste uh, măsuri costă foarte mult și este foarte important ca toți oamenii să aibă acces la internet dacă vrem să putem beneficia de pe urma introducerea acestor măsuri. Internetul uh, fără fir, așa numitul uh, wireless, um, poate că ar fi mai ușor de oferit în zone unde nu există infrastructură de cablu. Există și alte aspecte foarte importante. Trebuie să fim foarte atenți când este vorba de uh, protecția uh, datelor pentru a asigura uh, protejarea cetățenilor. Mai este cineva care dorește să vorbească în numele socialiștilor sau în numele uh, liberalilor care nu sunt prezente? Catherine Styler, eu voi vorbi în numele grupului ECR. Catherine Styler, mulțumesc. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru că și-a schițat abordarea uh, și raportorilor din umbră care au vorbit. Eu sunt de acord cu chestiunile legate de sfera privată. Este întotdeauna o provocare acest lucru. Ieri discutam despre drepturile consumatorilor și despre directiva uh, respectivă atunci când se fac cumpărături online. Dar atunci când vorbim de accesul la internet și despre toate aspectele uh, aferente, există niște costuri în ceea ce privește accesul la internet și de asemenea eh, și eu am în eh, raportul următor, dar eh, cred că costul decent este foarte important. Mulțumesc, Catherine. Câteva comentarii și din partea mea. Cred că un alt aspect interesant din perspectiva noastră, referitor și la ceea ce am vorbit mai devreme, este utilizarea um, dispozitivelor RFID și a dispozitivelor de comunicare pentru gestionarea bunurilor de pe piața internă. Există două uh, aspecte aici. Pe de o parte, acest lucru îmbunătățește uh, sistemul logistic, permite consumatorilor să aibă informații foarte multe despre produse și am avut și discuția despre etichetare. Domnul Mendes a subliniat ieri um, toate aceste aspecte foarte complexe legate de etichetare. Um, și realitatea este că dacă consumatorii doresc informații, atunci aceste metode ar putea fi foarte bune pentru transmiterea informațiilor necesare. Pe de altă parte, într-adevăr, dacă se poate face legătura dintre persoana respectivă și cumpărătura pe care a făcut-o, poate că unii oameni nu vor uh, această trasabilitate. Deci sunt două aspecte aici care trebuie luate în considerare. De asemenea, uh, și produsele uh, care pot să conțină multe informații sau e important să conțină informații, cum ar fi mașinile sau uh, um, dispozitivele casnice. Acestea ar putea, informația acestea ar putea să aducă beneficii pentru consumatori în ceea ce privește siguranța utilizării mașinilor respective. Dar sigur că întrebarea și problema este că sistemul, de exemplu, sistemul uh, wireless de acasă uh, monitorizează toate um, produsele pe care le folosești tu acasă și te alertează atunci când ceva nu e în regulă sau îl alertează pe furnizor pentru, a-ți uh, semnala, pentru a semnala un defect. Cred că există aici niște posibilități foarte interesante pentru consumator, dar sigur că în același timp uh, fiecare va dori ca aceste informații să fie bine protejate și să poată fi controlate siguranța și securitatea rețelelor care uh, transportă aceste informații. De asemenea, și acesta este un subiect important. Um, Cred că aș vrea să văd un accent uh, legat de piața internă în toată această dezbatere. Și în ceea ce privește proveniența produselor și vânzările transfrontaliere, trebuie să ne asigurăm că producătorii care uh, transferă produse către o piață, acestea utilizându-se apoi uh, acolo sau fiind transferate către o altă țară, um, și posibilitățile uh, de cumpărături transfrontaliere. Aceste chestiuni se leagă de raportul domnului Arias cu privire la uh, concurență și informație și comerț electronic. Vă mulțumesc, domnule Engstrom, pentru prezentarea acestui uh, proiect de aviz. Cred că va fi un uh, aviz foarte valoros. Am să dau cuvântul comisiei și apoi am să prezint calendarul de lucru. Așadar, aș dori să îl ascultăm pe domnul Mateo, cred că reprezintă, reprezintă uh, comisia. Vă dau cuvântul, domnule. Um, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule uh, raportor, pentru prezentarea succintă, dar totuși completă uh, pe care o susținem în totalitatea ideilor sale și cred, de altfel, că am înțeles că majoritatea persoanelor care și-au exprimat punctul de vedere împărtășesc aceleași idei. Nu am foarte multe de adăugat, aș dori doar să subliniez trei aspecte. Primul, printre diferitele acțiuni pe care le propunem, se află ideea dialogului interinstituțional și felicit dialogul care are loc aici și în uh, cadrul celorlalte comisii, pentru că lucrurile merg în direcția dorită. Uh, poate un punct important care trebuie pus în legătură cu standardele este faptul că uh, este dificil să facem o disociere între ele și prima linie de acțiune menționată de comunicare este ideea guvernării. Este un aspect fundamental care nu se poate disocia complet de standarde pentru că ambele funcționează împreună, iar faptul că ați subliniat standardele, cred că merge exact în această direcție și este un element foarte pozitiv. Nu voi reveni la problema protecției datelor. Cred că există un anumit consens și cu privire la acest punct este un considerent important căruia i s-a acordat un loc important în cadrul comunicării și uh, avem intenția să lucrăm în continuare asupra lui, așa cum am făcut deja și în trecut, cu privire la recomandarea RIFD, uh, care a fost adoptată anul trecut pentru a clarifica aceste aspecte privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Uh, pentru a încheia, vreau doar să mai subliniez un element care nu este foarte explicit în comunicare, deși în mod implicit am încercat să transmitem mesajul. Este vorba de distinția necesară între identificarea prin frecvență radio și internetul obiectelor. Identificarea prin frecvență radio este o tehnologie importantă pentru Europa, printre altele. Industria europeană și uh, cercetarea europeană sunt importante și sunt uh, pe plan uh, de egalitate cu partenerii noștri internaționali, dar ea nu este decât o tehnologie printre altele care face parte din, din internetul obiectelor. Ambele merită o politică europeană, dar ele trebuie clar diferențiate și uh, textul trebuie formulat în mod diferit pentru fiecare. Nu am timp să intru în detalii cu privire la celelalte puncte, dar dacă aveți întrebări, vă voi răspunde cu pl- multă plăcere. Mulțumesc! Uh, um, vă mulțumim, domnule. Am să dau cuvântul din nou domnului Engstrom imediat. Dar întâi vreau să confirm calendarul. Să văd dacă este de acord cu uh, ce propun. Așadar, termenul de depunere a amendamentelor 19 martie, așadar peste două zile, la prânz. Pe 7 aprilie le analizăm, pe 8 aprilie votăm, deci calendarul este unul destul de strâns, pentru că votul în ITRE este pe 4 mai. Și de aceea trebuie să ne încadrăm în acest calendar, trebuie să ne mișcăm rapid. Domnule Engstrom, doriți să mai menționați niște puncte, să puneți întrebări comisiei sau să faceți niște comentarii de încheiere? Mm, nu mai am prea multe de spus. Vreau să mulțumesc uh, tuturor și, da, calendarul uh, este bun. Deci totul este în regulă, domnule președinte. Mă bucur că sunteți atât de mulțumit și noi suntem foarte mulțumiți de activitatea pe care ați depus-o dumneavoastră până acum. Așadar, vă mulțumesc pentru această prezentare. Trecem atunci la ultimul raport de pe ordinea noastră de zi din această după-amiază. Continuăm uh, seria de chestiuni legate de internet și de economia digitală și anume este vorba de guvernanța internetului etapele următoare. Văd că domnul Nibel e aici, doamna Marco, doamna Selly. Cu toți au lucrat la acest dosar de mult timp. Nu sunt uh, sigur cine anume va vorbi, cine va vorbi numele comisiei la acest punct. Domnul Nibel, domnul Marco, domnul Nibel. Bine. Sau doamna Marco. Puteți să vorbiți amândoi, dacă doriți, că avem timp suficient. Mă bucur că doamna Styler își va prezenta avizul. Trebuie să verifică cine este raportat din umbră. Eu sunt raportat din umbră de la grupul meu, deci eu sunt aici. Cine sunt ceilalți raportori din umbră? Avem o listă a lor? Cine, cine anume? Cine este raportor din umbră pentru grupul GUE? Domnul Engstrom? Domnule Engstrom, dumneavoastră sunteți raportor din umbră pe acest subiect? Cred că sunteți uh, suficient de calificat pentru a face acest lucru. Suntem fericiți să vă numim, dacă doriți să vă asumați această sarcină. Liberalii sunt absenți cu toții. Mai există oricum, cine este aici uh, și dorește să ia cuvântul, e binevenit să o facă profesorul, domnul profesor Campos și ceilalți colegi. În primul rând îi dau cuvântul doamnei Styler pentru a-și prezenta avizul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor. Constanță, care uh, o înlocuiește pe uh, domnul Barnier ca și raportor din umbră, uh, a participat la o întâlnire cu mine ieri și am discutat, uh, am avut o discuție foarte fructuoasă și cred că va face o contribuție dacă vine, când vine. Trecând la subiect, documentul uh, Comisiei se numește Guvernanța Internetului etapele următoare. Acest uh, dosar este unul important. Cine s-ar fi gândit că această invenție, care era la un moment dat considerată un lux, să devină o adevărată necesitate în viața noastră de zi cu zi și cât de repede se schimbă lucrurile din cauza acestei noi realități. Ce este interesant în documentul Comisiei este că, um, uitându-ne la multele dintre regulile tehnice care uh, uh, sunt legate de funcționarea internetului, au fost uh, toate elaborate de către uh, acest grup operativ numit uh, IETF, Internet Engineering Task Force. Este un uh, organism specializat care se ocupă de aceste lucruri. Uh, Uh, provocarea este că atunci când lucrurile nu merg bine, cetățenii cer socoteală guvernelor și atunci se pune întrebarea cum pot guvernele să fie mai implicate în uh, dezvoltarea acestui domeniu. Există și alte două organizații pe care vreau să le uh, numesc, și anume Autoritatea uh, pentru uh, nume și uh, domenii de internet. Uh, corporația pentru nume și uh, numere uh, pe internet, ICAN. Foarte interesant este că ele vor avea o reuniune viitoare la Bruxelles, ceea ce se leagă de punctul 4 de la, uh, din uh, sugestiile mele. principiile de guvernanță a internetului. Cred că este important să ne reamintim care sunt aceste principii. În primul rând, avem nevoie de o, uh, un internet deschis, interoperabil, cu o arhitectură uh, bine pusă la punct. Uh, de asemenea, sectorul privat trebuie să uh, fie în continuare cel care gestionează în fiecare zi internetul și, de asemenea, coordonarea globală și rolul guvernelor ar trebui să se focalizeze asupra Uh, principiilor politicilor publice. De asemenea, trebuie implicate toate părțile interesante în guvernarea internetului. Acest lucru este foarte important. În cele din urmă, orice facem noi aici, și aici, aici se află oportunitatea propunerii, este să vedem ce ne putem, la ce ne putem aștepta în următorii 10-20 de ani, care vor fi cele mai mari provocări cu care ne vom confrunta și cum putem să căutăm soluții pentru acestea. Uh, a existat un dialog interguvernamental și, de asemenea, cooperare multilaterală, interguvernamentală, care este esențială în acest domeniu. Discutăm despre transparență. Cred că și răspunderea, responsabilitatea și transparența trebuie să fie elemente centrale aici. Există atât de multe aspecte care trebuie discutate. Eu am primit uh, aceste elemente acum două săptămâni. Am avut două săptămâni pentru a face acest aviz și am încercat în aceste șapte puncte să subliniez elementele cheie. Aș dori să subliniez principalele elemente. În primul rând, utilizarea uh, internetului de către cetățeni, consumatori, întreprinderi și autorități contribuie la dezvoltarea pieței interne. Am văzut acest lucru în discuția de ieri. Am văzut că stabilitatea internetului uh, ca instrument esențial al activității economice și sociale este foarte importantă. Coordonarea uh, Um, și asigurarea interesului public este vitală. La punctul 4 solicit uh, întruniri anuale cu părțile interesate um, cu guvernele la nivel uh, cu o periodicitate anuală. Ieri când am discutat cu raportorii din umbră, s-a pus întrebarea de ce nu avem niște întâlniri anuale pentru ca să știm ce se întâmplă um, pentru că ICAN, această corporație internațională uh, pentru uh, nume și numere pe internet, uh, discută, ar putea să se întâlnească cu Parlamentul European și să explice ceea ce se întâmplă nou în fiecare an. De asemenea, infracționalitatea informatică este foarte un alt element important. Um, există mai multe comisii care elaborează avize Uh, în acest uh, domeniu, protecția tinerilor și a copiilor, de exemplu. Aș dori să fac apel pentru facilitarea uh, tranzacțiilor transfrontaliere pe internet și, uh, de asemenea, Uh, deschiderea acestei piețe pentru noi concurenți. Aceste elemente sunt importante. Eu sunt deschisă uh, și uh, apreciez părerile tuturor celor care doresc să și le exprime. Îmi pare foarte rău că nu am avut încă o întâlnire cu raportorii din umbră este pentru că, în primul rând, am primit uh, dosarul atât de târziu Uh, și, de asemenea, n-am știut exact cine sunt raportori din umbră, din partea diferitelor grupuri politice. Eu aștept contribuțiile colegilor și cred că termenul uh, pentru amendamente este săptămâna viitoare. Dacă nu mă înșel, domnule președinte, îl veți uh, anunța la sfârșit. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să spun câteva lucruri pe acest subiect. Dacă cineva este uh, interesat, să știți că site-ul ICAN este foarte, foarte interesant. Eu am intrat pe acest site în biroul meu și uh, am învățat foarte multe lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Styler! Cred că ați reușit să uh, prezentați uh, esența problemei și sunteți o adevărată maestră a acronimelor, ceea ce a fost foarte util. Eu cred că sunt uh, singurul dintre raportorii din umbră care e prezent Uh, sunt uh, bucur să îmi aduc contribuția, dar îmi cedez acest drept dacă cineva dorește să ia cuvântul. Cristian, uh, raportorul din umbră nou numit. Again, I would, would agree with the în calitate de raportor nou numit, sunt de acord cu uh, raportarea noastră. Ideile ei sunt foarte bine, mai ales am, imaginea generală, că trebuie să vedem internetul ca o parte importantă a, și nu ca, a societății și nu ca o simplă jucărie. Uh, în ceea ce privește ICAN, și eu cred, fără să fiu expert în domeniu, este că este o corporație care este foarte bine informată și acționează foarte bine, dar e doar o imagine generală. Nu... Deci, în principiu, sunt de acord cu tot ce s-a spus. Uh, salut uh, prezența domnului la grup. Am început foarte devreme, îmi cer scuze. Deci, Uh, o să vă rog să încercați să vă puneți la curent cu ce s-a discutat și o să spun și eu uh, părerea mea ca raportor din umbră pentru grupul pe care îl reprezint. Eu sunt uh, interesat uh, în mod deosebit de acest subiect pentru că au participat la unul dintre cele uh, patru forumuri organizate cu privire la acest aspect și reprezentanții comisiei prezenți aici au fost foarte implicați iar în uh, elaborarea guvernării internetului, Comisia a jucat un rol cheie, în special prin continuitatea angajamentului în proces pe o perioadă destul de lungă de timp. Totodată, eu am reprezentat Parlamentul la cele două uh, reuniuni la nivel înalt privind societatea informațională și cred că, așa cum a arătat documentul Comisiei, există niște evenimente foarte importante care s-au desfășurat și asigurarea unei stabilități de către ICAN, care este, din perspectiva mea, un uh, experiment, ca să zic așa, foarte important atunci când vine vorba de autoguvernare și o resursă uh, absolut vitală pentru lume, care este axat pe principiul său de bază, fără să devină uh, un instrument politic. pentru că uh, cei care au legătură cu internetul înțeleg că trebuie păstrat uh, accesul liber la, la aceste servicii chiar dacă nu toată lumea este de acord cu acest lucru. Și uh, există unii care doresc ca uh, controlul guvernului să fie mult mai puternic, dar eu cred că uh, acordurile încheiate cu Departamentul uh, de comerț al Statelor Unite sunt uh, foarte bune pentru că acolo a început internetul și această perioadă de tranziție pare să se desfășoare bine. Este important așadar să susținem, să sprijinim această guvernare corporatistă a internetului, dar totodată trebuie să ne asigurăm că ne implicăm atât cât trebuie. Trebuie să sprijinim uh, acest lucru cu uh, ajutorul opiniilor celor care vor să progreseze în direcția corectă. Există câteva domenii specifice, în special, desigur, standardele tehnice și am avut deja o dezbatere foarte interesantă cu privire la standarde pe care le vom aborda în, pe scurt în uh, propriul raport. Dar este interesant să vorbim despre evoluția acestor standarde tehnice grație unui grup de ingineri și tehnicieni care vor să facă internetul să funcționeze și s-au descurcat foarte bine și pe baza standardelor deschise. Uh, acest Parlament a avut beneficiul de a vorbi cu un expert în acest domeniu anul trecut, inventatorul conceptului de World Wide Web, instrumentul uh, de software principal care a uh, dezlănțuit întregul potențial al internetului și ne-a dat posibilitatea de a accesa o resursă globală de informații uh, folosind doar un set de etichete și de programe informatice. Iar uh, acum evoluția programelor informatice este absolut uh, gratuită și nu, nu generează altceva decât informație cred că va fi esențial ca toate acestea să fie asigurate și, pentru, și în beneficiul comerțului electronic. Uh, iar uh, controlul numelor domeniilor pe care le folosesc oamenii să acceseze internetul, care desigur au o valoare comercială, trebuie să aibă titlul de mărci uh, comerciale. Există și uh, această practică prin care anumite mărci uh, comerciale se înregistrează și apoi se vând doritorilor. Genul acesta de lucruri este foarte important să lucrăm în, în direcția de a susține ceea ce trebuie susținut. Și anul trecut m-am întâlnit în Canada cu o serie de colegi la reuniunea ICAN. Aceste reuniuni sunt absolut publice. Și Consiliul lua decizii acolo de față cu o întreagă audiență care îi uh, urmă aceste decizii esențiale au fost eliberarea unei serii de noi domenii, sufixe sau uh, nume de domenii, cum de exemplu este punct uh, UK pentru Regatul Unit și totodată uh, să creeze uh, o serie de domenii de internet bazate pe caractere pentru prima dată, pentru ca numele website-urilor în uh, chineză, chineză sau japoneză să fie făcute publice pentru prima dată, ceea ce înseamnă că va, fi o, va avea loc o explozie în uh, numele de domenii uh, disponibile. Cred că este important să ne arătăm interesul și să vrem să ne implicăm în acest domeniu. Raportul doamnei Styler a acoperit uh, câteva puncte foarte importante, poate mai sunt câteva idei de adăugat, dar este un document important uh, prin care Comisia își poate exprima părerea cu privire la acest domeniu. Aceasta este contribuția mea ca raportor din umbră acum. Acum revin la funcția mea de uh, președinte. O salut pe eh, colega noastră, care are acum eh, prima sa misiune în cazul acestei comisii și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere, atât dumneavoastră cât și tuturor membrilor comisiei și doamnei uh, raportor. Îmi pare rău că nu i-am uh, ascultat uh, intervenția, dar sunt pe cale să descoper puțin dificultatea de a fi în, ace- în două locuri în același timp. Așadar, îmi cer scuze încă o dată, o să încerc să fiu subcintă, să nu abuzez prea mult de atenția și de răbdarea dumneavoastră. Mai întâi aș dori să vă aduc la cunoștință faptul că această comunicare a Comisiei este destul de bogată, îmi pare a fi pozitivă în mare parte, mai ales prin faptul că insistă și subliniază rolul central al sectorului privat în guvernarea și dezvoltarea internetului. Mi se pare că acest lucru reprezintă un punct central pe care ar trebui poate să încercăm să-l subliniem și noi în avizul Comisiei. Cred că este absolut esențial să subliniem, dar și să accentuăm rolul cheie al sectorului privat în guvernarea internetului și să nu existe în acest moment niciun alt, uh, nicio altă formă de guvernare care să ofere aceleași garanții și aceeași expertiză tehnică uh, Uh, mai ales ICAN, care a ajuns la un nivel de expertiză tehnică chiar uh, remarcabil. Cred așadar că trebuie să subliniem importanța sectorului privat în guvernarea internetului, însă, cu toate acestea, să subliniem această importanță nu înseamnă că trebuie să ne abținem uh, de la a vorbi de politicile publice și de politicile de interes general și trebuie, în paralel, să reflectăm asupra unei mai mari responsabilități să solicităm, poate, sau să avem în vedere mecanisme pentru a solicita organismelor private care asigură în prezent guvernarea internetului să dea socoteală și să-și asume o anumită responsabilitate și o mai mare transparență și prin acest lucru misiunea care le-a fost uh, uh, încredințată. Când spun transparență și responsabilitate, mi se pare că aici avem progrese de făcut. Nu știu dacă antevorbitorii mei au spus acest lucru, însă de la comunicarea Comisiei lucrurile uh, au început să se miște, s-a semnat un nou acord între ICAN și Departamentul de Comerț American. Acest uh, acord merge în sensul corect, este un uh, element pozitiv în măsura în care el permite ca ICAN Vatican să se reformeze pe plan instituțional, cred mai ales că atunci când vine vorba de transparență, am putea avea în vedere solicitarea unui raport, unui proces verbal al lucrărilor deja desfășurate de cele patru uh, paneluri de revizuire, pentru că ICAN și-a reformat structura internă și a creat în cadrul său, cu statut independent, aceste paneluri de revizuire care lucrează pe diverse tematici, cum ar fi concurența, securitatea rețelelor și așa mai departe. Iar aceste paneluri uh, au intrat în funcțiune de la sfârșitul toamnei 2000, anului 2009 și atunci, pentru a câștiga transparență, am putea să solicităm un fel de raport al uh, felului în care aceste grupuri de lucru au funcționat până acum sau nu au funcționat. Uh, ele, cum am spus, sunt destul de independente de ICAN. Apoi, un alt lucru pe care l-am mai putea adăuga la uh, proiectul de aviz din partea noastră, poate ar fi bine să ne punem întrebări și cu privire la modul optim în care am putea consolida rolul guvernelor la urma urmei în guvernarea internetului, chiar dacă, încă o dată, nu este vorba de modificarea uh, contextului actual al uh, guvernării internetului, uh, și de crearea de situații de um, situații de conflict. Nu vrem să tăgăduim valoarea sistemului actual, dar guvernele sunt, uh, o să devină din ce în ce mai implicate în această guvernare a internetului. Poate ar trebui să facem uh, uz de Comitetul Consultativ Guvernamental, care este un fel de organism de legătură între guverne și ICAN, solicitându-i să devină mai operațional și mai transparent în ceea ce privește organizarea relațiilor dintre ICAN și guvernele. Aceasta este a doua axă care, după părerea mea, ar trebui introdusă în uh, aviz pentru a încerca să reflectăm la o mai bună aplicare, implicare a guvernelor, sigur, pe bază multilaterală și internațională, pentru a aduce în discuție uh, întregul uh, peisaj, nu doar statutul ICAN. Cred că ar putea fi interesant, de asemenea, să avem o implicare mai uh, solidă a Parlamentului European. Cred că raportorul nostru, în punctul patru vorbește despre prezența unui reprezentant al Parlamentului European la următoarea reuniune internațională la ICAN, care va avea loc în iunie la Bruxelles. Sunt în favoarea acestei propuneri. Cred că prezența la reuniunea internațională a ICAN ne-ar putea ajuta să reflectăm la reprezentarea Parlamentului European într-un uh, într-o altă situație care uh, o reprezintă forumul pentru guvernarea internetului. Cred că au avut deja mai multe întâlniri, loc deja mai multe întâlniri, destul de pozitive și destul de constructive și cred că și acolo Parlamentul European ar trebui să fie uh, prezent uh, Uh, cât de des posibil pentru a pregăti mai bine marile reuniuni uh, ale acestui forum. Cred că următoarea reuniune are loc la Vilnius la sfârșitul anului și cred că și aici uh, am putea să atestăm implicarea sub, accentuată a Parlamentului European în aceste activități care uh, devin tot mai importante. Iată câteva piste pe care doream să le schițez. Aș dori totodată să vorbesc puțin despre mecanica guvernării și vreau să adaug că proiectul nostru de aviz ar putea poate să fie completat de mențiunea că conservarea drepturilor de proprietate intelectuală uh, pare a fi o miză esențială în special dată fiind uh, sfera de care vorbim, internetul și centrul valorilor uh, europene uh, și lupta împotriva uh, infracționalității informatice, cred că trebuie să reflectăm la toate acestea și la combinația uh, dintre uh, drepturile proprietății intelectuale și această infracționalitate informatică, insistând pe importanța internetului pentru dezvoltarea pieței interioare. Sigur, uh, comerțul electronic, dar și lupta împotriva pirateriei și contrafacerii, idei care ar putea fi expuse într-o manieră mai ex explicită, pentru că internetul joacă un rol central în dezvoltarea și organizarea optimă a pieței interne. Uh, internetul poate să lase ușa deschisă deocamdată pentru o serie întreagă de abateri și comportamente uh, care nu trebuie să fie neapărat de cea mai bună natură. Mulțumesc încă o dată raportoarei pentru disponibilitatea sa și pentru calitatea uh, materialului prezentat am discutat cu ea o parte din subiecte și doresc să o felicit pentru caracterul uh, foarte complet al documentului, dat fiind timpul scurt pe care l-a avut la dispoziție. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult pentru o contribuție foarte uh, cuprinzătoare. Domnule Juvin uh, și dumneavoastră figurați pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte. Și domnul Bușoi. Îmi permit să cer cuvântul, nu sunt raportor, dar ținând cont de faptul că a spus la începutul ședinței că avem timp pentru a aborda această chestiune, aș vrea să abordez trei aspecte rapid, care se referă uh, la ICAN. ICAN, uh, din ceea ce se scrie și se spune, uh, funcționează bine din punct de vedere operațional, evoluează în direcția cea bună. Aș vrea să putem să avem un raport privind bilanțul ultimelor evoluții, așa cum uh, au fost amintite de colega mea, uh, mai ales uh, evoluția raporturilor originale cu guvernul american, care este un soi de interlocutor unic. Știu că lucrurile evoluează, însă aș vrea să știu în ce stadiu ne aflăm. Să facem o trecere în revistă, printr-un raport. Uh, al doilea punct depășește limitele acestui subiect, dar poate că e bine să ne punem acum întrebarea. Internetul este un instrument de viață al uh, democrației. Uh, democrația a folosit în evoluția sa tiparul Um, televiziunea, pe internetul. Și când uh, se controlează internetul pentru uh, a uh, limita niște reguli care sunt indispensabile vieții cotidiene, poate că în acest moment trebuie să ne punem întrebarea oare guvernanța astăzi dispune de suficiente instrumente pentru a face ca să fie respectate chiar și acolo unde uh, statele nu doresc acest lucru, libertatea de circulație a informației uh, prin uh, internet. Dacă nu ne punem această întrebare și ne limităm la chestiunea pieței interne, vom uita astfel principala noastră misiune, aceea de a da viață principiilor esențiale de viață în Europa. Și al treilea punct, uh, care nu vă va surprinde, domnule președinte, este legat de proprietatea intelectuală. E păcat, aș spune așa, că pe lista de sugestii cuvântul nu apare nicăieri. Cred că și aici uh, este un dat care este înscris uh, uh, în fondul nostru genetic Uh, proprietatea intelectuală, dacă nu o apărăm prin intermediul guvernanței uh, internetului, atunci uh, acest lucru nu este bine. Cred că proprietatea intelectuală nu reprezintă doar o sintagmă formată din două cuvinte, ci ea trebuie să aibă și viața. Mulțumesc, domnule Juva. Aveți dreptate să subliniați importanța proprietății intelectuale. Domnul Bușoi. Domnule președinte, eu pot să am o scurtă intervenție pe acest subiect. Aș vrea să salut în primul rând uh, comunicarea Comisiei Europene și aș vrea să salut uh, propunerea de opinie a doamnei Stiller. Uh, cred că în cele șapte puncte pe care ni le propune dezbaterii acoperă cele mai multe dintre chestiunile legate de domeniul nostru de activitate, care este cel al pieței interne și a protecției consumatorilor. Aș vrea să mă concentrez puțin asupra punctelor 5 și 7 din uh, uh, propunerea de opinie a doamnei Styler. Uh, cred că combaterea infracționalității informatice în condițiile în care uh, un număr din ce în ce mai mare de persoane au acces la internet, acesta este un lucru pozitiv, uh, dar acesta aduce cu sine și numeroase riscuri, mai ales în ceea ce privește datele cu caracter personal, mai ales în ceea ce privește protecția minorilor. Am uh, lucrat împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, uh, la uh, pachetul Telecom, mai bine spus la raportul privind Universal Service Directive, drepturile cetățenilor și îmi aduc aminte de discuțiile lungi pe care le-am avut atunci când trebuia să găsim un echilibru între pe de o parte a da uh, instrumentele necesare pentru a combate infracționalitatea online pentru a proteja datele cu caracter personal și pe de altă parte de a păstra caracterul deschis uh, pe care trebuie să l aibă în mod evident uh, internetul. aceasta ar fi prima chestiune. a doua chestiune este că avem mereu discuții legate de funcționarea pieței interne și în mod evident uh, creșterea tranzaciilor online, uh, a tranzaciilor transfrontaliere și a comerțului electronic uh, nu poate avea decât un efect benefic asupra pieței interne și asupra economiei în general a Uniunii Europene. Și aici nu este vorba doar de descentralizarea rolurilor de autoreglementare, așa cum se propune în, în această opinie, dar trebuie să avem și să acordăm mai multă atenție și securității acestor tranzacții. Eu cred că dacă cetățenii europeni ar fi mai încrezători că datele pe care le oferă diferitelor companii atunci când fac tranzacții online, uh, de asemenea uh, felul în care funcționează acele portaluri ar fi mai sigure, uh, cu siguranță și ei ar fi mai deschiși în a cumpăra mai mult pe internet, în a face mai multe tranzacții transfrontaliere, pentru că asta în mod evident uh, îi face să câștige și timp și uneori chiar și bani. Uh, sfârșesc prin a o felicita încă o dată pe uh, doamna raportor și o să propun câteva amendamente care sper că vor veni în direcția dorită de dumneaei privitor la această opinie. Mulțumesc mult! Cine mai dorește să mai contribuie la această discuție? Comisia, dacă vreți să comentați în legătură cu ceea ce ați auzit până acum sau dacă doriți să mai completați și alte lucruri. Am uh, notat faptul că se pune un accent foarte mare asupra sectorului uh, privat, uh, ceea ce am spus uh, în comunicarea noastră, dar în același timp înțeleg că există un rol public al guvernanței. Deci nu pot să privatizez orice, nu pot să privatizez stabilitatea. Și dacă ceva nu merge, atunci nu o companie privată, nu cineva de la Los Angeles o să fie chemat uh, ci Parlamentul o să fie întrebat ce ați făcut, ce faceți pentru a garanta, pentru a apăra stabilitatea. Foarte clar, există și un alt element care a fost subliniat și pe care trebuie să îl menționăm. Această abordare a uh, unui uh, număr mare de persoane interesate, grupuri interesate. Sigur, uh, este nevoie de un model care să fie transferat în forumul uh, privind guvernanța. S-a menționat problema răspunderii și uh, a confidențialității. Confide confidențialității. Sigur, ne înțelegem în această uh, privință, în ceea ce privește uh, viitorul ICAN. Uh, are acest uh, proces de trecere în revistă, de analiză, care există și noi am fost implicați în Uh, acest uh, proces. Și ca să fac o paranteză, uh, în aceste zile va fi constituit primul panel de analiză, de revizuire, care va trebui să lucreze foarte rapid, pentru că trebuie să elaboreze un raport până la sfârșitul anului. Așadar, a trecut ceva timp până când s-a hotărât cine va face parte din acest panel, din acest grup trebuie să fie un proces uh, transparent și credibil. Uh, sigur, uh, Comisia este întotdeauna gata să raporteze în această privință. Apoi, problema IGF și rolul Parlamentului. Parlamentul a jucat un rol important în toate aceste întâlniri pentru că am avut o delegație foarte puternică și acest lucru a ă, conturat și mai bine profilul și participarea. Au avut loc multe participări ă, ale reprezentanților Parlamentului și o cooperare, o cooperare foarte bună, ă, chiar președintele acestei comisii a făcut parte din delegație. Apoi, câteva aspecte legate de câteva dintre sugestiile făcute vorbiți despre stabilitate. Da, stabilitatea a fost light motivul mesajului european uh, în uh, summitul mondial privind uh, societatea informațională. Acest lucru trebuie subliniat în concluziile Consiliului, a fost subliniat și pentru noi confidențialitatea este un element crucial. Uh, o răspundere mai mare pentru uh, companiile private care uh, atribuie, care alocă domeniile. E bine, e o chestiune de suveranitate națională. Sunt țările care au domeniile importante, cum sunt cele .com, care nu sunt stabilite într-o uh, jurisdicție anume și președintele uh, a spus uh, că la ICAN se va deschide o mare cutie închisă până acum uh, în legătură cu denumirile geografice, cum ar fi Dot Berlin sau uh, numele de mărci care au fost descrise. Este un proces care va fi discutat la Bruxelles cu ocazia întâlnirii ICAN. Și am ajuns acum la problema participării Parlamentului. Așa cum pe bună dreptate ați menționat, doamna Styler, va avea loc o întâlnire la Bruxelles. Uh, întâlnirile ICAN sunt cunoscute pentru faptul că sunt întâlniri deschise și foarte uh, rar uh, și comitetul consultativ guvernamental este unul deschis toată lumea este binevenită să participe. Uh, sigur, infracționalitatea uh, informatică și protecția datelor personale. E bine, aceste elemente au uh, tot apărut în discuțiile în cadrul ICAN. S-a pus tot mai mult accentul pe aplicarea legii. Întotdeauna am spus și am susținut faptul că nu putem să, uh, să evităm aplicarea uh, legilor în ceea ce privește protecția datelor personale. Vorbim, sigur, de zone fără frontiere, dar în același timp există legea uh, statului respectiv, dreptul aplicabil. Uh, legislația aplicabilă. Deci trebuie să uh, fim atenți să uh, nu se evite și să nu se ocolească aplicarea legilor comunitare privind protecția datelor personale și confidențialitatea datelor. Parlamentul trebuie să se implice foarte mult, mai ales în IGF, unde jucați un rol atât de important Mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc și eu și vă mulțumesc și pentru invitația de a participa la ICAN și mă bucur că avem șansa să înțelegem astfel mai bine unele dintre aspectele asupra cărora trebuie să luăm decizii. Domnule Styler, datele pe care le am în fața mea pentru moment sunt Termenul pentru depunerea amendamentelor 22 martie la ora 12 se analizează în 7 aprilie, se votează în 8 aprilie, pentru că Comisia ITRE votează pe 4 mai, dacă sunteți de acord cu mine. Ați dori să faceți niște comentarii de încheiere? Doar un singur lucru. Din câte înțeleg, po- pot să uh, oferă un, un, uh, o idee, și anume faptul că modelele uh, utilizate la ICAN sunt uh, foarte eficiente. Trebuie să nu uităm aspectul că există uh, modele dezvoltate de această organizație non-profit, deci modele non-profit care sunt uh, de succes și acest uh, organism funcționează foarte bine pe baza acestui model. Să nu uităm acest lucru, pentru că atunci când vorbim despre sectorul privat, ne gândim în mod uh, absolut normal la companii care funcționează pentru a câștiga profit. Deci vreau doar să subliniez acest lucru. Acest organism este unul non-profit Vreau să mulțumesc Comisiei pentru uh, contribuție și aștept cu nerăbdare amendamentele tuturor colegilor. Sper că și Comisia ITRE va fi de acord cu contribuția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru activitate și încă un punct de interes pentru colegi. Uh, secretariatul va transmite aceste informații. Reuniunea ICAN va fi pe 21 uh, până în 25 iunie la Bruxelles. Comisia să mă corecteze, vă rog, dacă greșesc. Și Fundația Europeană, la care eu sunt guvernator, este un grup care se reunește în Parlament, organizează o cină pe 22, uh, unde vin uh, majoritatea membrilor din uh, Consiliul ICAN, care pot să ne răspundă la întrebări. Și în septembrie, cred că în a doua săptămână, încă nu am datele exacte, Forumul pentru Guvernanța Internetului, Forumul Global, se va reuni în Lituania. Va fi o delegație a Parlamentului care va lua parte la această reuniune Uh, cred că colega noastră, Catherine Trautman, va fi uh, uh, primul reprezentant acolo și poate că și comisia noastră ar dori să trimite reprezentanți, dacă ne interesează în continuare acest subiect. Vă mulțumesc încă o dată. Aș dori să mai fac un anunț operațional important. Mâine, la reuniunea noastră, ne mutăm la uh, sala 3G3, care este una mult mai frumoasă, nu este atât de întunecată ca și aceasta. Începem la ora 9 cu directiva privind produsele biocide și apoi avem o sesiune foarte importantă în activitatea noastră privind piața internă uh, și anume Spațiul Economic European și Elveția. Avem audiere la ora 10 cu un program excelent, niște vorbitori uh, foarte buni și sper că veți fi cu toții acolo pentru a îl susține pe raportorul nostru, domnul Cearkovski vă rog să nu lăsați uh, niciun fel de documente care sunt confidențiale sau uh, care uh, nu pot fi înlocuite, să nu vă lăsați nimic, absolut nimic din obiectele personale și ne întâlnim mâine dimineață. Mulțumesc încă o dată Comisiei și interpreților.